Allora, prendete... Ladies and gentlemen, if I could ask you to take your seats, please. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile pentru că urmează să înceapă ceremonia Convenției primarilor pentru energia durabilă. Vă rog să vă ocupați locurile. Mulțumesc. Sunt foarte multe persoane care intră încă în sală, dar trebuie să începem pentru că programul după amiezei va fi unul foarte plin și vă voi prezenta la început un film care cuprinde diferitele acțiuni ce au loc. Sunt 27.000 de acțiuni prevăzute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 Right, ladies and gentlemen, if I could ask you to sit down, we will have to be... Vă rog foarte mult să ocupați loc. Trebuie să începem reuniunea, după amiaza e plină și dacă nu vom începe acum, ne vom pierde avionul. Deci, încă o dată, avem un film minunat să vă prezentăm, care conține câteva exemple Here are a few examples of some of the 27 Câteva exemple din cele 27.000 de acțiuni care au loc în cadrul a 860 de planuri de acțiune privind energia durabilă pe care dumneavoastră, semnatarii acestei convenții, le-ați înaintat până în prezent. Avem deci un film care conține toate aceste acțiuni sau o, par, o serie dintre ele și vă invit să vă aplaudați unii pe ceilalți, indiferent de unde veniți de pe continentul european. Iată filmul.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 Right, if I could ask you to take your seats. Vă rog din nou să vă ocupați locurile. După cum vedeți, beneficiați de interpretare. I've been asked to give you the languages French. Regimul lingvistic este următorul. Puteți asculta și vorbi franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, olandeză, polonă, română, georgiană și sârbă. Doamnelor și domnilor, ne face o deosebită plăcere să vă avem în mijlocul nostru astăzi. Îmi cer scuze, chiar trebuie să începem. Avem o după-amiază încărcată și trebuie să prindem avionul. Dacă nu ne străduim să începem cât mai repede, riscăm să pierdem avionul, așa că vă rog să faceți liniște. Avem alături de noi doi tineri care reprezintă peste 5.000 de tineri europeni care contribuie la crearea unei societăți durabile în cadrul inițiativei să avem grijă de planeta noastră. Ei își vor transmite mesajul la conferința Rio Plus 20 de anul viitor Astăzi însă sunt în fața dumneavoastră pentru a vă transmite dumneavoastră mesajul lor. Sunt tineri, reprezintă viitorul continentului nostru și vă rog să îi întâmpinăm cu aplauze uh, călduroase pentru că au emoții. Mulțumesc foarte mult! Let me call. Let me call from Spain, Silvia. O invit pe Silvia din partea Spaniei și vă rog să o aplaudăm. Iar din partea Franței, iată-l pe Baptiste și vă rog și pe el să-l aplaudăm. Mulțumesc! Liniște, vă rog! Tinerii noștri sunt foarte emoționați, acum sunteți, v-ați mai liniștit? Bun, Silvia, poftim! Bună ziua! Dacă aș fi primar, dar nu, nu sunt primar, nu suntem primari, suntem doar doi tineri de 17 ani, pe nume Batist și Silvia. Am participat în Brazilia la conferința internațională a tinerilor, unde ne-am angajat să ne asumăm răspunderile pentru supraviețuirea omenirii. Pero a pesar de ello, nos hemos dado cuenta de que todos compartíamos las suntem din țări și culturi diferite, dar ne-am dat seama că avem aceleași idei, aceleași obiective, aceleași speranțe și aceeași dorință de a ne proteja planeta și sperăm că le aveți și dumneavoastră. Ne-am dat seama că pentru a le pune în aplicare avem nevoie de adulții din jurul nostru, de părinți, de profesori, de dumneavoastră, primarii orașelor în care trăim. Dumneavoastră dați naștere schimbărilor concrete din, de care are nevoie societatea noastră. Noi reprezentăm mii de tineri și suntem aici ca răspuns la dorința dumneavoastră de a implica pe cetățeni. Avem nevoie de dumneavoastră, așa cum dumneavoastră aveți nevoie de noi, pentru că cu toții suntem bineveniți și necesari pentru a face față acestui obiectiv comun. Ne-ați spus să închidem robinetul, să stingem lumina și astăzi facem aceste lucruri. Constatăm însă că marile companii își lasă firmele luminoase aprinse. Publicos. Ne-ați spus să folosim uh, mijloacele publice de transport, să luăm bicicleta sau să împărțim mașinile. Tinerii facem asta, dar nu e suficient. Aerul pe care îl respirăm este din ce în ce mai poluat. Ne-ați învățat că trebuie să triem deșeurile pentru a le recicla și acum facem acest lucru în mod firesc, dar consumăm din ce în ce mai mult ni s-a spus că avem nevoi multiple și că merităm cu toții aceleași ocazii, aceleași oportunități. Avem cu toții același sentiment și, de fapt, împărțim aceeași planetă. Cu toții respirăm același aer, suntem, fie că suntem bogați sau săraci, spanioli sau francezi. Doar prin bani, având bani, nu putem evita apariția alergiilor. Păi, Astăzi trebuie să facem progres în fiecare în viețile noastre, dar am înțeles că mizele de mediu ne privesc pe toți. Ne aflăm cu toți în aceeași barcă, o barcă ce se uh, scufundă sub greutatea din ce în ce mai mare pe care trebuie să o ducă. Avem impresia că oamenii sunt niște copii în jurul unei mese care este planeta și care joacă un joc de societate. Numele acestui joc este consum și câștigi. Consumire. Am observat că în cadrul jocului a consuma înseamnă a câștiga e o minciună Planeta noastră nu este un teren de joc. Mediul înconjurător aparține tuturor sau nimănui. Nu contează ce vârstă avem, nici condiția socială, nici unde locuim. Pentru că asta e o problemă ă, internațională, europeană și locală. Avem cu toții răspunderi, fiecare la nivelul său, atât noi cât și dumneavoastră. În orașul viitorului, primările ar putea să facă presiune asupra întreprinderilor în funcție de energia pe care o generează și de energia pe care o risipesc. În acest oraș al visurilor noastre am dorit să putem circula cu bicicleta fără pericol. Vrem ca primările să-și informeze cetățenii în legătură cu situația climei și în legătură cu nevoia de a inventa noi surse de energie. În momentul de față, mediul este privit ca o constrângere. Todos. Vrem cu toții să fim fericiți. Vrem să fim fericiți astăzi și vrem ca și copiii noștri să fie fericiți mâine. Vrem să fim fericiți aici și prietenii noștri în altă parte a lumii. Ființele omenești nu pot fi fericite singure. Pentru că ce înseamnă dacă tu ești fericit, dacă copilul tău este astmatic și din cauza contaminării aeriene? În Europa ecologic. Avrem o, o Europa ecologică care să fie un model pentru restul lumii. Dumneavoastră deja ne arătați drumul angajându-vă în această convenție a primarilor. De, da, dacă într-o zi devin uh, primar, m-aș asigura că fiecare cetățean este fericit. Cum? Prin coeziunea socială, egalitatea de șanse și respectarea mediului înconjurător. Avem nevoie de orașe stabile și prospere. Vrem să ne asigurăm că în 2050 orașele europene uh, și-au îndeplinit toate angajamentele și să avem noi obiective. Și de ce să nu facem toate astea împreună? În Carta Internațională, tineri din întreaga lume spunem că trebuie să acționăm acum, din casele și orașele noastre. Pentru că dacă avem grijă unii de alții, avem grijă de umanitate și așa vom demonstra că ființa umană nu este ceea ce spune, ci ceea ce face. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Thank you. Mulțumesc foarte mult celor doi tineri pentru că au început această după amiază. Și mie îmi face o deosebită plăcere să vă întâmpin la această ceremonie pentru a treia oară. Vă propun deci să ne mai uităm la un film care se numește pur și simplu Să avem grijă de planetă. E vorba de inițiativa cu același nume. Vă rog să ne uităm la acest film. Uh, Doamnelor și domnilor, vom începe în mod oficial ceremonia noastră și îi invit distinsele noastre gazde ale acestei ceremonii a Convenției Primarilor în această după-amiază, aici, la Bruxelles. În curând va fi alături de noi președintele Parlamentului European, domnul Jerzy Buzek, împreună cu doamna Mercedes Breso, președintele Comitetului Regiunilor, și domnul Philip Lowe, din partea Comisiei Europene, director general pentru energie. Mr. Buzek, how... Domnule Buzek, bine ați venit. Îmi face o deosebită plăcere să-i revăd pe toți primarii. Bună ziua, dragi prieteni! doamnă președinte Bresso, domnule Low, domnule coleg, vă spun, pentru că îi cunosc atât de bine pe mulți dintre primarii din întreaga Europa. Dragi primari, colegi și prieteni, este o deosebită onoare pentru mine să vă Urez din nou bun venit la Parlamentul European pentru ceremonia de semnare a Convenției Primarilor. Este a treia oară când acest eveniment are loc la Parlamentul European. Întotdeauna am avut încredere în importanța guvernului local. Acum câțiva ani am fost prim-ministru în țara mea și atunci am introdus reforme care au restructurat țara mea transformând-o dintr-un stat postcomunist centralizat într-un stat în care rolul autorităților locale cu putere administrative reale este garantat. Cetățenii sunt, sau primăriile sunt atât de aproape de cetățenii europeni și de preocupările lor, pe cât ne dorim și noi la nivelul Uniunii Europene. Este nivelul la care se angajează cu adevărat cetățenii europeni, cel local și regional. Europa și politicile europene devin tangibile, concrete pentru cetățeni în momentul în care îi afectează la nivel local și regional. Acolo contează cu adevărat politicile noastre. Și tot acolo produc ele efectele cele mai nemijlocite și pot să facă într-adevăr diferențe rapid. Una dintre provocările cu care vă confruntați dumneavoastră este următoarea. Cum să conduceți orașe durabile și cum să uh, asigurați dezvoltarea având grijă în același timp de mediul înconjurător. Trei sferturi dintre cetățenii noștri locuiesc și lucrează în orașe. Ei consumă 75% din energia utilizată în Uniunea Europeană și e firesc pentru că vor să fie activi. Peste jumătate din emisiile de dioxid de carbon, de gaze cu efect de seră din Uniunea Europeană provin din zonele urbane. Vedem, deci, citind aceste cifre, că problema climaterică vizează și nivelul local. Cooperarea primărilor devine, deci, și mai importantă decât aceea a regiunilor și a statelor membre. Doamnelor și domnilor, ne aflăm acum în zorii unei revoluții ecologice. Și toate aceste lucruri m-au făcut să acord atâta atenție acestei probleme și ca membru al Parlamentului European și în cadrul mandatului meu de președinte al acestei instituții, mandat care se apropie acum de sfârșit. Și Înainte de asta am fost un membru al Comisiei pentru Mediu și m-am implicat mult pentru protecția mediului. Dumneavoastră vă aflați în linia întâi a acestei revoluții ecologice și am privit activitatea Convenției Primarilor cu deosebit respect. Acțiunile dumneavoastră sunt fundamentale pentru consolidarea competitivității europene și, de asemenea, pentru dezvoltarea durabilă, pentru că vrem să apărăm mediul, dar în același timp vrem să fim competitivi, vrem să avem o economie competitivă. Și este foarte importantă să existe ambele dimensiuni, și aceea a protecției mediului și aceea a competitivității. Uniunea Europeană este un pionier în combaterea schimbărilor climatice la nivel global și ne-am angajat să reducem emisiile cu 20% până în 2020, ba chiar și mai mult dacă ni se vor alătura și alte țări dezvoltate. Nu putem face lucrul acesta fără implicarea orașelor europene, desigur. Planul dumneavoastră de acțiune devine o schiță pentru politica europeană în domeniul energiilor regenerabile și ne arătați astfel în ce direcție ar trebui să se îndrepte aceasta. O cooperare mai strânsă între orașele dumneavoastră va promova și un avânt nou pentru competitivitate și aspirațiile noastre. Cetățenii continentului nostru își vor aminti de acest lucru. Vorbim despre istoria continentului nostru. Sunt aspirații care au luat naștere mult înainte de nașterea statelor și a națiunilor. Ne susținem unii pe ceilalți din punct de vedere cultural și acorduri puternice între orașe, cum ar fi Liga Transeatică, aduce la oaltă țările de la Marea Nordului și de la Marea Baltică. Ne putem dezvolta prin intermediul orașelor și prin intermediul culturii. Toate aceste orașe joacă un rol foarte important în Europa. Promovă, promotori ai uh, societății civile ne-au reamintit că lumea trebuie să se bazeze pe cooperarea nu doar a națiunilor, a statelor, ci și a orașelor pentru a răspunde la provocările cu care ne confruntăm în prezent. Și mi se pare că sunt cuvinte care ar trebui să ne inspire pe toți în Uniunea Europeană. Orașele europene reprezintă o rețea în care se face schimb de bune practici, de idei, de cunoștințe îndemnându-ne să ne întoarcem privirile de la națiuni către orașe care ar putea să fie mai eficiente în materie de integrare și cooperare transfrontalieră. Foarte adesea, la nivelul orașelor începe cooperarea transfrontalieră, iar aceasta ar putea constitui o a doua cale de integrare în Uniunea Europeană. Avem mare nevoie de o, un al doilea val de integrare. Știm foarte bine că ne aflăm în criză și dumneavoastră ne puteți da o mână de ajutor pentru integrare europeană. Cel mai important din punct de vedere al orașelor noastre sunt cele mai importante sunt orașele și municipalitățile. Acest lucru arată că nu există o metodă mai bună de a progresa decât această strânsă cooperare la nivel european pentru stimularea inovare, inovării, creativității, care sunt forțe motrice ale dezvoltării. PIB-ul pe cap de locuitor al orașelor europene de peste un milion de locuitori este cu 25% mai mare decât uh, în alte părți ale lumii deci, dumneavoastră puteți să ne ajutați, ia, să ne ajutați, iată, să ieșim din criză și să depășim problemele cu care se confruntă continentul nostru. European citizens expect that the... Cetățenii europeni trebuie să își vadă nevoile uh, uh, soluționate fără să fie Uh, fără să existe un impact asupra mediului și acesta este avantajul nostru și ar putea să fie cartea câștigătoare în uh, concursul de talente la nivelul Uniunii Europene. Acestea sunt punctele forte ale cetățenilor europeni. Și acum permiteți-mi să mă apropii de sfârșitul intervenției mele. Astăzi, totul este umbrit de o criză economică și financiară fără precedent, care a scos la lumină slăbiciunile structurale ale economiei europene. Cu siguranță, Uniunea Europeană nu a fost pregătită pentru criză. În toate instituțiile europene și organizarea noastră eram pregătiți să facem față unei perioade de prosperitate, dar acum timpurile s-au schimbat și ar trebui să ne reorganizăm. Și asta cu sprijinul foarte important al orașelor. În acest moment, când bugetele de austeritate sunt o prioritate, trebuie să arătăm la nivel european că Europa va schimba lucrurile rezolvând problemele ce nu pot fi rezolvate de o singură țară la nivel individual. Pentru că niciunul dintre statele membre luat separat nu poate rezolva problemele întregii Europe. E evident acest lucru. Depindem mult prea mult unii de alții, suntem prea apropiați pentru a face acest lucru. Deci răspunsul constă în metoda comunitară și exploatarea tuturor posibilităților. Parlamentul consideră că politicile structurale europene contribuie semnificativ la depășirea crizei. De ce? Deoarece fondurile structurale sunt orientate către inovare și înlăturarea diferențelor, disparităților. Asta înseamnă mergerea către unitate europeană, crearea unei piețe comune, permiterea cetățenilor noștri de a deveni mai activi și să permitem IMM-urilor să traverseze continentul și să devină mai competitive. Astfel, încurajăm cetățenii uh, orașele să-și crească potențialul de inovare și să promoveze dezvoltare de mediu durabilă. Asta va duce la o creștere durabilă pe termen lung de care avem nevoie. Pentru că suntem implicați prin procedura de codecizie în majoritatea deciziilor europene, vă asigur că Parlamentul va continua să apere această poziție și pe viitor. Cu alte cuvinte, vom apăra pozițiile dumneavoastră, a orașelor dumneavoastră. Și, bineînțeles, Convenția Primarilor, care reprezintă toate orașele europene, este un, este un partener extrem de important pentru Parlamentul European și pentru instituțiile europene. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru că vă aflați astăzi aici și încă o dată doresc și sper să ne întâlnim în fiecare an în același loc. Anul viitor sper să fi depășit deja criza. Mulțumesc! Thank you. Thank you very much, uh, Mr. President, for your... Mulțumim, domnule președinte, pentru cuvântul de bun venit în această clădire minunată și pentru deschiderea acestei ceremonii. Și acum dau cuvântul președintelui uh, Comitetului Regiunii, doamna Mercedes Vreso, care se va exprima în italiană. Vă rog să o aplaudați. italiano per una volta con tanti sindaci italiani presenti. Dați-mi voie să vorbesc italiană de vreme ce sunt atât de mulți primari italieni de față. Presidente, președinte Buzek. Domnule președinte Buzek, stimați membri ai Parlamentului European, al Comitetului Regiunilor, doamnelor și domnilor primari ai orașelor noastre europene, sunt foarte emoționată acum că deschid această ceremonie a Convenției Primarilor. Știu că pentru mine este o altă expresie a uh, democrației italiene la lucru. De când a început criza, Parlamentul și Comitetul Regiunilor, de trei ani, deci, lucrează cu dumneavoastră pe proiecte care ne mobilizează cetățenii și care pot să relanseze dezvoltarea. Într-o clima, într-un climat de austeritate ca acesta, orașele și regiunile smart țin deschise ușile renovării, așezând în centrul intereselor lor nevoile și talentele oamenilor, bărbați și femei. Rețelele și serviciile de telecomunicații, tehnologiile verzi, sunt toate pârghii de creștere și de creare de noi profesii, căi pentru recuperarea acelui delicat echilibru între investiții și câștiguri și, pe de altă parte, problemele de mediu. Aceste proiecte trebuie să ne facă să facem alegeri dificile în materie de politici publice. Riscăm să tăiem fără să reformăm servicii fundamentale, cum ar fi cele de transporturi publice locale sunt atât de importante, sunt foarte importante uh, finanțările, dar și capitalul social este foarte important. Numai cu implicarea amplă a cetățenilor noștri poate să, se poate ajunge la o transformare profundă, favoriz, favorabilă incluziunii și egalității. Trebuie să ne ocupăm de bunurile noastre comune, clima, apa, aerul, solul, spațiile publice, astfel încât să avem un nivel de sănătate mai bun, o calitate a vieții mai bună și, așa cum spuneam, și dezvoltare. În aceste zile dificile pentru Uniunea Europeană, cred că apreciem și mai bine rolul cuvântului convenție, adică să ne adunăm cu toții în jurul unui obiectiv comun. Atunci când în 2008 am lansat această uh, convenție a primarilor pentru a combate schimbările climatice, pentru a reduce în orașele și regiunile noastre cu peste 20% emisiile de dioxid de carbon până în 2020 pentru creșterea eficienței energetice, chiar dincolo de acest uh, obiectiv de 20% pentru producția de energie din surse regenerabile, ne-am propus tocmai obiectivul de a depăși obiectivele stabilite la nivelul Uniunii Europene vrând să aplicăm un model exemplu. Vrem să susținem să, prin uh, Uniunea Europeană o comunitate de lucru care să atingă acest obiectiv. Vrem să vrem să uh, trecem la punerea în, în practică a celor spuse de domnul președinte Barroso, și anume că trebuie să fim un model pentru politicile Uniunii Europene. Citind noile propuneri de regulament, regăsim uh, idei care au fost schițate de comitetul nostru în timpul pregătirii perioadei pentru 2007-2013. Ne-am concentrat atunci pe politicile urbane, pe care am considerat, le-am considerat deosebit de importante, pe alocarea pentru, alo, pentru sumele alocate pentru eficiență energetică și energii regenerabile și pentru condiționalitățile ex ante și stimularea obiectivelor verzi. Nu vrem să ne facem niciun fel de iluzii. Acum trebuie să apărăm împreună aceste propuneri până când uh, regula, regulamentele vor fi uh, aprobate. Împreună trebuie deci să facem, să întreprindem acțiuni put politice puternice și un buget complex pentru Uniunea Europeană 2014-2020 trebuie să fie însoțit de instrumentele adecvate și de finanțarea necesară pentru a face față nevoilor orașelor și regiunilor noastre. Pornind de la această reflexie, aici Mă bucură că am astăzi onoarea de a vă prezenta o propunere politică pentru viitorul Convenției Primarilor, pe care sper că o veți împărtăși și îmbogăți contând și pe sprijinul, sper, al Parlamentului European și al Comisiei. Cred, dragi primari, că a venit momentul să facem un pas înainte pentru convenția noastră. Acesta nu e un manifest, ci e o propunere care v-a fost distribuită, probabil că o aveți pe masă, și conține viziunea comitetului nostru pentru o convenție care are uh, o dimensiune până în 2020. Textul este în limba engleză și puteți să-l îmbogățiți. Sunt, textul se bazează pe trei axe, A, B și C, acțiune, extindere și cooperare, activate, broaden and cooperate. Astăzi avem 3.000 de semnături și 900 de planuri aprobate. Deci, prima axă, acti, acțiunea, a fost uh, schițată. Am trecut de la semna, semnarea planurilor la investiții propriu-zise. De asemenea, credem că regiunile și orașele sunt uh, stimulate să investească în uh, resurse de energie regenerabilă în perioada 2014-2020 prin programele de coeziune. Și domnul comisar Han, care nu este acum în sală, dar care va veni ceva mai târziu, știți că ne-a propus să construim împreună Platforma Europeană pentru Dezvoltare Urbană. E o propunere pe care o considerăm deosebit de importantă, în special în perspectiva de care vorbim astăzi. A doua axă este extinderea, broaden. De la energie vrem să trecem la utilizarea cât mai eficientă a resurselor naturale. Apa, deșeurile, materialele rare, calitatea aerului și biodiversitate sunt provocări pe care cărora trebuie să le facem față. Și cred că avem nevoie de un sistem european de ținte și de uh, stimulente deschise și altor orașe și regiuni. Vrem deci să deschidem treptat această convenție și către aceste noi probleme. La asta mă refer când spuneam extindere. În 2012, uh, revizuirea politicii europene pentru apă va fi ocazia de a introduce țintele 20-20-20 și pentru apă în cadrul Convenției, așa cum a sugerat Comitetul într-un aviz al său. O a treia axă este cooperarea, și anume schimbul de bune practici între orașele și regiunile europene. Domnul comisar Oettinger a dedicat mult timp dezvoltării dimensiunii externe a politicii energetice europene și, de curând, chiar a existat o comunicare a Comisiei pe această temă. Împreună cu domnul președinte Buzek și cu domnul comisar, am căzut de acord asupra faptului că am putea să consolidăm parteneriatul mediteranean și cel oriental pentru energii regenerabile, punând accentul și pe nivelul local. Aici sunt deja de față primarii uh, noștri, parteneri din, din bazinul mediteranean și din uh, parteneriatul oriental, precum și din zona Balcanilor și din alte părți ale lumii. Îmi face o deosebită plăcere să-i văd în sală. Apoi, în 2012, vom putea prezenta împreună pactul de la Rio plus 20, la summitul Rio plus, plus 20. Și cred că acesta este un exemplu, cum spunem noi, de guvernanță la mai multe niveluri în jargonul nostru european. Și poate să reprezinte un exemplu de bună practică europeană pentru, întregă, pentru tot restul lumii. Doamnelor și domnilor, dragi primari, astăzi și datorită Convenției Primarilor, politicile europene recunosc mai bine valoarea dezvoltării urbane durabile. Vom discuta pe larg la summitul nostru despre această țesătură urbană a regiunilor uh, și orașelor europene ale secolului 21. Și s-a ales organizarea acestui summit tocmai pe această temă va trebui să dăm dovadă de o viziune ambițioasă și să întreprindem împreună inițiative ambițioase. Sper să ne revedem la ceremonia din 2012 a acestei convenții, în același hemiciclu ca astăzi, cu rezultate foarte bune pe care le-am putea prezenta și în plenara Parlamentului European sau a Comitetului nostru, pentru a valorifica deplin potențialul acesta, fiindcă cred că aceasta e sarcina dumneavoastră, și pentru asta vă mulțumesc. E un, o suflare de aer proaspăt, verde, aș spune, pe care o simt astăzi în Parlamentul European și ne face foarte mare plăcere să o respirăm. Mulțumesc! Eh, eh, Mulțumim și doamnei Bresso. Acum îi dau cuvântul domnului Philip Lowe, director general pentru energie din partea Comisiei Europene. Uh, honorable members of this parliament. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European și altor parlamente, stimați primari, primari, îmi face o deosebită plăcere să fiu aici la cea de-a treia ediție a Convenției Primarilor, eu uh, acum reprezint în persoană mesajul virtual pe care îl va transmite domnul comisar Oettinger pe ecranele din sală ulterior. De la începutul mandatului uh, dumnealui uh, de comisar pentru energie, energia, implicarea dumneavoastră s-a dublat avem peste 3.000 de semnături și peste 100 de milioane de cetățeni incluși. Între timp, domnul comisar a lansat o serie de noi instrumente pentru a sprijini semnarea convenției, toate referitoare la energie. Elena, care oferă asistență tehnică pentru programe de eficiență energetică, sprijin financiar care să le permită să fie solvabile, apoi Fondul pentru Eficiență Energetică European, un fond revolving de investiții pentru autoritățile locale, apoi programul de noi priorități pentru uh, energie inteligentă și conceptul Smart Cities and Communities care promovează preluarea tehnologică. De asemenea, ne ocupăm și de alte servicii, Și în final, vrem să lansăm o nouă inițiativă în cadrul programului de cercetare pentru orașe și comunități inteligente, Smart Cities and Communities. Sperăm că asta va permite orașelor să preia tehnologie nouă și să arate cetățenilor ce potențial le pot oferi, dar și dumneavoastră prin oferte competitive pe baza conceptului nostru integrat, de a furniza orașelor și comunităților uh, tot necesarul de energie, de reciclare, de apă, într-un mod cât mai eficient pentru toată lumea. Mai mult, Comisia Europeană a făcut recent propuneri de consolidare a infrastructurii, așa, conexiunilor de infrastructură, de înlăturarea obstacolelor în calea procedurilor de urbanism care au fost uh, care au întârziat uh, de-a lungul la zeci de ani programe care ar fi fost în beneficiul cetățenilor europeni și care ar fi permis un acces uh, la o energie accesibilă tuturor. Și asta include, bineînțeles, și promovarea unor sisteme energetice inteligente, fie ele centralizate sau descentralizate. Deci generarea de energie la nivel local pentru un consum local. De asemenea, am făcut o propunere de directivă pentru eficiență energetică, unde puteți găsi multe bune practici deja disponibile prin experiența națională, care încurajează economiile și o utilizare mai eficientă a energiei în construcții, transport și producție. Sprijinul nostru a fost însoțit de intervenția altor servicii ale comisiei, domnul comisar Han și, alți, și alții au fost responsabili de această intervenție. Extinderea la țări vecine, sub conducerea domnului comisar Füle. Apoi, includerea politicii uh, pentru tehnologiile TIC organizate în jurul Cartei uh, Verzi Digitale și propunerea Comisiei pentru viitorul fond structural și de coeziune, care acordă o importanță mai mare eficienței energetice și rolului jucat de orașe. Aș vrea să vă reamintesc că semnatarii Convenției și angajamentul de a redacta, aproba și pune în aplicare planuri de acțiune pentru energie durabilă. Până acum am primit 860 astfel de planuri. Uh, primele 500 de planuri de acțiuni au fost evaluate și cifrele preliminare sunt bune. Investiții ce depășesc 33 de miliarde de euro, economii de energie de mai mult de 73 de milioane de megawatți pe an, autogenerare de energie de aproape 24 de milioane de megawatți pe an. De asemenea, primim rezultate foarte bune și din programele lansate pentru a vă ajuta, pentru a vă sprijini. Mai mult de 2 miliarde de euro au fost mobilizați prin programul ELENA într-un an și jumătate de exploatare. Multe proiecte și propuneri din programele noastre uh, care reprezintă aproape un miliard de euro pentru fondurile structurale alocate convenției. Vă reamintesc că anvelopa este destul de mică în momentul de față, sub 150 de milioane de Uh, finanțare care nu au fost folosiți pentru fondul de redresare economică. Sperăm să fie alocați anumitor programe de eficiență energetică pe care le vom promova în acel cadru. Din partea Comisiei, considerăm că dumneavoastră mergeți pe calea cea bună, dar trebuie să ne asigurăm că vom susține succesul de până acum S-a obținut o masă critică și sunt mai mulți membri decât ne așteptăm, trebuie să ne asigurăm că continuăm să ne concentrăm pe chestiunile cheie legate de energie. Trebuie să permitem uh, îmbunătățirea investițiilor, punerea lor în aplicare și corelarea ambițiilor orașelor cu uh, puterea economică a industriei europene. Acest lucru este cu atât mai important acum, într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic pentru majoritatea administrațiilor publice. Avem nevoie de soluții, modele de afaceri care să implice instituții financiare, municipalități, beneficiarii și sectorul privat. Să profităm de profitul economic al investițiilor în energie eficientă și să găsim noi surse de venit pentru orașe preluarea tehnologică, modificările structurale, implicarea cetățenilor, deschiderea piețelor cu amănuntul și participarea cetățenilor sunt trebuie să fie de asemenea pe o agenda. Inițiativa Orașe și Comunități Inteligente pe care o vom lansa reflectă, cred eu, noul moto al Convenției Uh, să activăm și să cooperăm. Trebuie să vedem această cooperare nu doar din perspectiva tradițională eurocentrică. Trebuie să ne uităm și la partenerii industriali și relația cu municipalități și orașe uh, cu cele mai mari metropole ale lumii. Multe studii ne-au arătat că să trăiești într-un oraș este probabil cea mai bună soluție de a economisi energie. Dar pentru a pune în practică această viziune, trebuie să investim acum în sisteme, în noi tehnologii și să le punem în aplicare pentru a obține reușite. Obținerea obiectivelor Convenției Primarilor este dificil, bineînțeles, și aș vrea să exprim angajamentul complet al comisarului meu de a sprijini inițiativele dumneavoastră și faptul că recunoaștem curajul și responsabilitatea dumneavoastră atunci când v-ați asumat aceste obiective. Și în numele întregii Comisii Europene, repet angajamentul nostru de a vă sprijini, de a colabora cu dumneavoastră, pentru binele tuturor cetățenilor noștri. Mulțumesc! Thank you very much indeed, uh, Philip Lowe, as you mentioned, uh, Mr. Mulțumesc, Filip Lou. V-ați referit la domnul comisar pentru energie, care are o scuză foarte bună de a nu fi astăzi aici, se întâlnește cu Barack Obama. Dar voia să vă transmită un mesaj, cel puțin în format video, și haideți să-l ascultăm pe domnul comisar Ettinger. Dear President Busek, dear President Presso, commissioners, presidents and mayors, ladies and gentlemen, Domnul președinte Buzek, domnilor și domnilor, stimați primari, din păcate nu pot fi astăzi aici cu dumneavoastră. Mă aflu la Washington pentru a participa la summitul Uniunea Europeană Statele Unite, dar mă bucur să văd că ați răspuns uh, în număr atât de mare la invitația noastră. Forța implicării dumneavoastră în Convenția Primarilor este ceea ce leagă toate inițiativele locale pentru a face față obiectivelor și provocărilor Uniunii Europene. Știu că impactul acțiunilor locale nu poate fi subestimat. Știu acest lucru din propria uh, mea experiență la Baden-Württemberg. Dumneavoastră aveți o abordare integrată a comunităților nu mă întrebați cum trebuie atinse obiectivele de eficiență energetică, ci cum se poate îmbunătăți calitatea vieții în orașul sau regiunea dumneavoastră. Și asta implică atât aspecte energetice, cât și transporturile, comunicarea și problemele de mediu. Aș vrea să profit de experiența dumneavoastră locală și să vă dau mai multe posibilități de a vă dezvolta la nivel local pentru că acțiunile locale și regionale sunt din ce în ce mai importante pentru politica noastră energetică. Avem o nevoie urgentă de a îmbunătăți eficiența energetică. Trebuie să investim în locuințe, în uh, clădiri publice, pentru a atinge rata de 3% de, uh, în materie de renovare. Aceasta ar fi o modalitate excelentă de a stimula economia locală și asta prin uh, modalități inovatoare. Însă pentru asta avem nevoie și de un, un angajament local pentru a obține investițiile necesare. Avem nevoie de mai multe energii alternative la un preț rezonabil și toate aceste lucruri depind de acțiunile locale. Rețelele electrice locale trebuie să devină mai inteligente. Va trebui să folosim mai multe tehnologii ale informării și comunicării, ceea ce va face ca transporturile să fie mai durabile prin folosirea unor vehicule electrice. În momentul de față, mulți dintre dumneavoastră aveți astfel de inițiative promițătoare, însă trebuie să facem mai mult și mai repede. Și voi încerca să vă ajut. De aceea, am lansat inițiativa Orașe și Comunități Inteligente în cooperare cu uh, domnii comisari Cruz și Calas și împreună am întărit accentul asupra eficienței energetice și energiilor regenerabile în politica noastră regională. Convenția primarilor este o piatră unghiulară pentru acțiunile locale și vreau să intensific dialogul cu dumneavoastră. Sper să pot conta pe angajamentul dumneavoastră susținut pentru a continua să dezvoltăm Convenția Primarilor, care să devină un proiect comun, care să stabilească legături între acțiunile locale și politica Uniunii Europene. Vă doresc uh, o zi cât mai fructuoasă, cu discuții cât mai bogate. Mulțumesc! Mulțumim, domnului comisar Günther Oettinger. Și acum ajungem la momentul dumneavoastră preferat. Am făcut acest lucru și anul trecut. Vom face o fotografie de familie pentru presă. O fotografie vizibilă pentru toată lumea nu va fi deloc ușor să vă includem pe toți într-o fotografie. Avem 3 minute la dispoziție, așa că vă rog pe toți cei de aici și de acolo să vă mutați în centru pentru ca fotografii noștri să vă poată fotografia pe toți cât mai repede. Deci vă rog să vă mutați cu toții spre centrul sălii cât mai repede. Domnul Buzek, doamna Breso și domnul Filip Lou sunt rugați să vină în față pentru a face o fotografie de familie. Deci vă rog să vă strângeți cât mai repede. Aceasta va fi fotografia pentru presă, domnilor și domnilor.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 Vous êtes content Non C'est bien Thank you very much indeed. Thank you. Now, ladies and gentlemen, we're going on to the next part. Deci, dragi primari, trecem la următoarea parte, orașul ca centru al inițiativelor de politică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 If I could ask you to take your places again, please. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă așezați. Îi rog pe supraveghetorii de sală să îi uh, invite pe participanți să se așeze. As quickly as possible, could we please... Vă rog, cât se poate de repede să vă așezați. Mulțumesc. Okay. Ladies and gentlemen, please sit down. Please sit down. We start our panel. Uh, all right. Thank you. Right, ladies and gentlemen. If I could ask you... Doamnelor și domnilor, vă invit să vă așezați. Avem o după amiază cu un program foarte încărcat. Now, ladies and gentlemen, as you know... Doamnelor și domnilor, după cum știți, După cum știți, doamnelor și domnilor, adevărata valoare a Convenției Primarilor nu este doar semnătura, ci și sau semnarea Convenției, ci și măsurile reale. Planurile privind energia durabilă, prezentate astăzi în numele a aproximativ 100 de municipii, de către provinciile Barcelona și Alicante vor deveni baza unor adevărate investiții, unor investiții reale care se vor face în toată Europa datorită Convenției Primarilor. Este un simbol al acțiunilor întreprinse de peste 3.000 de semnatari ai Convenției în 42 de țări. Deci acum îi invit pe reprezentanții provinciilor Alicante și Barcelona să îi uh, înmâneze Uh, planurile lor de acțiune privind energia durabilă domnului Philip Lowe. Și domnul Jan Olbricht, membru al Parlamentului European și președinte al uh, intergrupului urban al Parlamentului European, ni s-a alăturat. Vă rog să-l aplaudăm. Și acum îi invit uh, aici pe reprezentanții provinciilor Alicante și Barcelona care îi vor uh, înmâna lui Ian Olbricht uh, aceste uh, planuri și nu domnului Lău. Unde stăm? Here? Could you come this way, then you'll be able to submit the action. Vă rog să veniți aici ca să-i predați domnului Olbricht planurile de acțiune. Vă rog să-i aplaudăm, doamnelor și domnilor. Yeah. Thank you very Jan Olbricht would now Mulțumesc și acum Jan Olbricht uh, dorește să vi se adreseze. Uh, dorește să vă spună câteva cuvinte. Aplauze. Vă mulțumesc foarte mult. doamnelor și domnilor, doamnă președinte a Comitetului Regiunilor. Permiteți-mi să mă prezint. Sunt Ian Obricht, președintele grupului special urban care lucrează în domeniul orașelor. Este o deosebită onoare pentru mine să mă aflu aici la a treia întâlnire a primarilor la Parlamentul European. Am uh, început uh, discuția în cadrul uh, mesei rotunde orașele, centrul dezvoltării și nu este ușor, trebuie să vă spun, să ajungem aici în această instituție să vorbim despre orașe. În politicile europene, orașele au fost prezente prin intermediul Comitetului Regiunilor, care erau consultanți și susținători ai politicilor, dar era dificil de explicat că orașele în sine pot fi un element deosebit al acestor politici. De-a lungul mai multor ani s-a purtat o dezbatere despre orașe ca fiind centrul politicilor, pentru că a existat o opoziție puternică împotriva acestei idei. Să nu uităm, multe state membre s-au opus, spunând că, conform principiului subsidiarității, orașele trebuie să fie trebuie să reprezinte treburile interne ale statelor și nu trebuie să devină o problemă europeană. Dar lucrurile se schimbă rapid, pentru că crește tot mai mult importanța orașelor și a problemelor din orașe. Am mai spus-o, problema eficienței energetice se regăsește la nivelul orașelor, problema emisiilor de CO2 se găsește în orașe și problemele și provocările sunt la nivelul orașelor. Posibilitățile de a dezvolta tehnologiile informatice de comunicare sunt tot la nivelul uh, orașelor. După primul val de criză, poate țineți minte, a venit o propunere de la Bruxelles de a se introduce noul element, uh, acea eficiență energetică de 3% și este foarte interesant că de repede s-a înțeles că problema eficienței energetice a clădirilor uh, poate fi uh, promovată în timpul crizei și s-a redus, s-a discutat uh, atunci tocmai această problemă a eficienței energetice în orașe. Nu este din întâmplare acest lucru, pentru că Comitetul Regiunilor a înființat această convenție a primarilor care demonstrează voința politică a administrațiilor locale de a aloca instrumente financiare în acest scop. Deci dacă primarii își au răspunderea de a elabora aceste planuri de acțiune și apoi de la pune în aplicare, se vor rezolva o parte din problemele orașelor pe care le înțelegeți atât de bine. Ca să arătați, ne arătați nouă politicienilor europeni că administrațiile locale, oamenii politici locali pot să Uh, ia lucrurile în mâini. De aceea, Convenția Primarilor și Comitetul Regiunilor și alți parteneri au devenit foarte importanți pentru că începem să lucrăm împreună asupra regulamentelor viitorului. Aș spune un lucru. Sunt raportor pentru Fondul uh, European de Dezvoltare Regională în Parlamentul European și mă gândesc acum cum să stabilim legătura, pentru că întrebarea care se pune următoarea. Dacă primarul autorității locale semnează Convenția Primarilor, trebuie să existe și consecințe și urmări. Adică trebuie să poată arăta primarul consilierilor că dacă a elaborat și a asumat răspunderea de a elabora planul de acțiune, de ce să nu folosească acest plan ca criteriu pentru obținerea de fonduri de la Uniunea Europeană? De aceea, planul de acțiune este important, dar există și posibilitatea de a obține finanțare europeană. Este absolut necesar să demonstrăm tuturor partenerilor că dacă face efortul de a elabora planul de acțiune, devine mai ușor și mai simplu să obții fonduri europene. Vă mulțumesc foarte mult! Îi felicit pe noi semnatarea ai Convenției Primarilor. Existența Convenției este un element uh, cu totul unic în Europa. Trebuie să traducem acest lucru în politici europene concrete. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much indeed, uh, Jan. Uh... Mulțumesc foarte mult, Jan Olbricht. Vei veni aici să particip la prima masă rotundă și mai invit la masă reprezentanții mai multor orașe din continentul nostru. Începem cu domnul uh, Olșevski, care este primarul adjunct al Varșoviei, domnul Georgiu Gulava, primarul Tbilisi, uh, domnul Herman Reinders, guvernatorul provinciei Limburg, dr. Aligia Bemen, primarul orașului Sarajevo. Deci, uh, vă rog să veniți aici. Ne bucurăm de prezența dumneavoastră. Îmi cer scuze că gonesc, uh, dar programul e foarte încărcat și, de fapt, trebuie să ajungem să și semnăm această convenție. Avem patru mese rotunde, deci uh, vă rog să nu vorbiți mai mult de patru minute, pentru că altfel stăm aici până la ora 10 seara. Uh, sper, deci, că toată lumea va fi suficient de concisă. Începem cu Varșovia. Varșovia și-a adoptat deja planul de acțiune privind energia durabilă. Ar fi interesant să ne spuneți cum v-a ajutat să elaborați politici în diferite sectoare și ce putem învăța noi din experiența dumneavoastră. Spuneți-ne ce s-a întâmplat la Varșovia și ce concluzii puteți trage. Mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, la această întrebare am un răspuns scurt Așa cum înțelegem noi lucrurile în Varșovia, cele mai bune practici sunt reprezentate de politicile multidimensionale. Toate documentele adoptate în uh, domeniul dezvoltării durabile reprezintă un exemplu al abordării multidimensionale față de dezvoltare. Când am hotărât să ne alăturăm Convenției Primarilor la începutul anului 2009, nu ne așteptam ca această inițiativă să devină atât de populară în rândul administrațiilor locate, locale în întreaga Europa. Deja la prima ceremonie de semnare au participat peste 300 de primării, inclusiv patru poloneze. Pe lângă Varșovia a participat Lubianca, Nepolomițe și o aglomerare din Silesia Bielsko-Biala. De ce a semnat Vașovia convenția și apoi a adoptat acest plan de acțiune? Am adoptat acest document în septembrie, de fapt, 2011 și vom începe punerea în aplicare în ianuarie 2012. Decizia nu a fost ușoară pentru că documentul a impus reducerea, obligația de reducere a gazelor cu efect de seră destul de drastice, care trebuie luate serios. Însă, alăturarea la această convenție a fost o consecință naturală a planificării noastre pe termen lung. Ne dăm seama de provocările pe care le pune dezvoltarea viitoare. Schimbările climatice și consecințele lor grave resursele naturale în scădere și criza economică actuală care afectează și Polonia, pe de o parte, și obligațiile noastre față de cetățeni și mediul natural, pe de altă parte, uh, îi obligă pe planificatorii urbani responsabili să aibă această abordare holistă în activitatea lor. Nu putem să tratăm lucrurile separat și uh, va trebui să avem grijă să cheltuim fondurile în așa fel încât să facem economii, dar să și asigurăm bunăstarea cetățenilor. De aceea, orașul Varșovia, în documentul adoptat în septembrie, a elaborat mai multe proiecte cheie în domeniul uh, dezvoltării durabile, în sens larg. Vă dau câteva exemple. Transporturile publice, care au fost foarte bine susținute în prima etapă a acțiunilor noastre pro-climă. Printre investițiile recente sunt cumpărarea 186 de tramvaie cu sisteme de recuperare a energiei cu 375 de milioane de euro, 35 de uh, rame de metrou cu 6 uh, vagoane cu 250 de milioane de euro, 168 de bus, autobuse moderne cu 50 de milioane de euro și cea, cel mai mare proiect, construcția unei a doua linii de metrou Uh, cu partea centrală a proiectului în valoare de peste un miliard de euro. Apoi, un alt proiect este mobilitatea, e-mobilitatea. Avem deja autobuze hibride și puncte de încărcare, dar numărul lor va crește datorită acțiunilor comune făcute în cadrul e-mobil cluster, care a fost creat cu parteneri, cum ar fi Universitatea din Varșovia, Universitatea Politehnică din Varșovia. Apoi, uh, un alt proiect este acela de reducere a consumului de căldură prin uh, dotarea adecvată a clădirilor. Prin uh, renovarea locuințelor vom putea să facem economii de 2 tone, 2 teravați oră. Apoi, E vorba de modernizarea și extinderea stației de tratare a apei reziduale Ceaica și de modernizarea unei unități de incinerare a deșeurilor solide. O propoziție aș mai spune. Convenția primarilor este un exemplu bun de guvernanță la, multe, la mai multe nivele. Obiectivele noastre pot fi atinse doar cu implicarea orașelor. Avem nevoie de sprijinul concret al, al primarilor în implementare. Trebuie să subliniem acest lucru acum când se discută viitoarele politici. Mulțumesc foarte mult uh, viceprimarului din Varșovia. Și acum să trecem la Tbilisi. Cum va crește Convenția Primarilor atractivitatea orașului dumneavoastră? Spuneți-ne și despre biroul Est care a fost creat la Tbilisi. Mulțumesc uh, pentru întrebare, dragi colegi. Din cauza limitelor de timp, uh, cred că aș spune doar că Convenția Primarilor uh, se referă la mai mult la acțiuni și nu la vorbe, așa că voi încerca să fiu cât mai concis când vorbim despre implementarea principiilor, trebuie să subliniem un aspect foarte important. Când vorbim despre orașe, despre țări care se confruntă cu sărăcia, trebuie să avem o abordare diferită. Când vorbim de țări dezvoltate și orașe Uh, bogate, trebuie să avem o altă abordare. De ce împart uh, lucrurile în aceste două abordări diferite? Pentru că oamenii care se confruntă zilnic cu sărăcia nu prea înțeleg ușor la ce se referă această convenție și de ce vorbim despre viitor, uh, despre un viitor puțin mai îndepărtat, care nu este tangibil pentru noi acum să zicem că suntem în 2011 și vorbim uh, despre ce se va întâmpla peste 10 ani în Georgia sau în orice altă țară. Deci, cred că într-o țară ca Georgia și în uh, multe alte orașe și țări care s-au alăturat convenției, trebuie să avem o abordare diferită. Trebuie să conștientizăm uh, această problemă în rândul publicului și trebuie să ne dăm seama că dezvoltarea și punerea în aplicare a acestor principii uh, este un câștig pentru populație. Deci că cetățenii pot să devină mai bogați, mai înstăriți dacă respectă aceste principii. Pe de altă parte, când vorbim despre țări și orașe bogate, trebuie să le explicăm cetățenilor din aceste orașe și țări că economia de energie și eficiența energetică este un element fundamental pentru menținerea să îmbunătățirea vieților. Este foarte important acest lucru pentru că altfel putem să tot vorbim despre idei minunate, dar uh, există un mare pericol și anume că nu vom fi înțeleși de propria noastră societate cazul uh, Georgiei și al orașului Tbilisi sunt foarte importante. Anul acesta am marcat a opta aniversare a Revoluției Trandafirilor, care a schimbat în întregime direcția țării. Georgia era considerat un stat eșuat și în, un, într-un stat eșuat, într-un oraș eșuat, era greu să vorbești despre principiile Convenției Primarilor. Dar de atunci lucrurile s-au îmbunătățit, s-au schimbat Multe s-au schimbat în țară. Am introdus un uh, sistem de transport inteligent, am instalat uh, iluminarea publică în, cu eficiență energetică. Acum facem studiul de fezabilitate pentru a introduce un sistem de transport cu tramvaiul în oraș. Am uh, renunțat la vechile depozite de deșeuri care timp de 30 de ani au poluat orașul. Uh, am deschis uh, un uh, nou loc de depozitare a deșeurilor care este prietenos față de mediu. Deci suntem pe calea modernizării și după toate acestea oamenii vor putea să înțeleagă obiectivele pe care le urmărim, deci obiectivele vor fi mai ușor de înțeles pentru publicul larg. Dacă nu facem aceste lucruri, uh, s-ar putea să riscăm să tot vorbim și să nu ne priceapă nimeni. Uh, sunt multe orașe ca Tbilisi și Georgia, uh, țări ca Georgia, din afara Uniunii Europene, care se străduiesc să se modernizeze și odată cu acest proces de modernizare, trebuie să prezentăm societății obiectivele și principiile Convenției uh, Primarilor și să creștem nivelul de conștientizare în rândul populației. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, acum dorim să deschidem Agenția de Eficiență Energetică în cadrul primăriei pentru a arăta Uh, publicului larg uh, obiectivul este foarte important și pas cu pas încercăm să aplicăm acest obiectiv și să-l realizăm. Perfect, mulțumesc foarte mult, Bilisi. Și acum, din partea Belgiei, provincia Limburg, o provincie care își propune obiectivul de uh, neutralitate în materie de emisii de dioxid de carbon până în 2020. Și acum Îl invit să vă vorbească pe domnul președinte al acestei provincii. Mulțumesc! Acum doi ani am uh, venit în fața dumneavoastră pentru a semna pentru prima dată această convenție a primarilor. Iată că acum mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de guvernator al provinciei Limburg. Mă aflu aici pentru a vă spune că aici sunt implicate nu doar orașele, orașele mari, ci și orașele mici și comunitățile mici și acestea își aduc contribuția la atingerea obiectivelor europene. Provincia noastră își propune obiectivul de neutralitate climaterică până în anul 2020. Prin urmare, obiectivul nostru depășește chiar obiectivele de la nivel european. De ce facem lucrul acesta? În trecut, în regiunea noastră uh, se producea mult cărbune, acum minele de cărbune au fost închise și trecem de la acea energie neagră bazată pe producția de cărbune, producție de energie din cărbune, la uh, energia verde. Iată deci că dezvoltarea și ecologia merg mână în mână și că sunt foarte importante pentru a combate schimbările climatice și încălzirea planetei noastre. Durabilitatea orașelor noastre este foarte importantă pentru economie, dar ne ajută să devenim și mai vizibili în special pentru aceia dintre dumneavoastră care nu cunosc provincia Limburg, o mică provincie din estul Belgiei, uh, cu 44 de municipalități și 50.000 de locuitori. Ne propunem, deci, să devenim neutri din punct de vedere uh, climateric și, de aceea, uh, ne-am propus să se întocmească o serie de măsurători de referință mai, la, mai întâi și să se efectueze un studiu care conține și două scenarii alternative pentru atingerea obiectivului pe care ni l-am propus. Suntem convinși că un astfel de plan nu poate fi încununat de succes decât dacă se bucură de sprijin nu putem să lăsăm totul doar în seama primarului și a guvernatorului, ci trebuie ca toți cetățenii să se implice, fiecare, deci, trebuie să își aducă propria contribuție. Am creat un fel de parlament al, care se ocupă de problemele acestea de climă, în cadrul căruia fiecare încearcă să-și aducă contribuția, vrem să încurajăm cetățenii să uh, meargă mai mult cu bicicleta, vrem să încurajăm parohiile locale să folosească sisteme de încălzire eficiente din punct de vedere energetic. Și sperăm că din ce în ce mai mulți uh, primari, sperăm ca toți, cei, uh, toți primarii noștri să fie gata să semneze această convenție a primarilor. Avem și un coordonator care a început uh, activitatea în septembrie 2010 și care susține cele 44 de uh, primării în activitatea lor pe calea atingerii obiectivului de neutralitate climaterică. Și aș putea da exemple în materie de transport public, politici pentru susținerea uh, activității, uh, pentru susținerea tra- transportului cu bicicleta. Toți cetățenii noștri trebuie să poată investi într-un proiect pe care l-am alcătuit, un proiect de investiții ecologice investiții în proiecte, de, în proiecte imobiliare, de transport, de panouri solare. În felul acesta putem și noi să colectăm fonduri pentru a le putea apoi investi pentru obținerea neutralității climaterice. Doamnelor și domnilor, mi-ar fi plăcut, mi-ar fi plăcut să vă pot spune foarte multe alte lucruri despre proiectele noastre, însă, din păcate, sunt uh, constrâns de timp. Inițiativa noastră de a deveni uh, neutri din punct de vedere climateric până în 2020. Este o inițiativă ambițioasă, suntem mici, dar ambițioși, ambițioși. Și încă o dată aș vrea să insist pe faptul că toți cetățenii și nu doar primarii trebuie să-și asume aceste răspunderi. Mulțumesc foarte mult și acum domnul primar din Sarajevo, domnul Beman, cum vedeți dumneavoastră această convenție în sensul uh, solidarității cu regiunea balcanică? Vă rog să încercați să vă limitați la 4 minute în intervenție. Gospodo, ja vas pozdravljam u ime mojih kolega. Doamnelor și domnilor, vorbesc acum și în uh, numele colegilor mei, domnul primar al Zagrebului Milan Bandici, domnul primar al Podgoriței Miomir Mugoșa, domnul primar al orașului Scopie, Coce Traianovski, și, în nume propriu, aș vrea să vă salut pe toți. Sunt patru capitale a patru țări care au o convenție specială, ce face parte dintr-o convenție mai amplă, care le coordonează activitatea și le ajută să realizeze obiectivele convenite acum doi ani aici. Am ascultat discuțiile dinainte și m-au încurajat cele spuse, în sensul că nu numai orașele Uniunii Europene se vor bucura de sprijin pentru planurile lor de acțiune și noi avem astfel de planuri de acțiune. Noi avem un plan de acțiune adoptat pentru Sarajevo, unul foarte ambițios și cred că întotdeauna trebuie să dăm dovadă de ambiție. Chiar dacă nu reușim să îndeplinim tot ce ne-am propus în planul acesta, măcar vom obține rezultate vizibile. Și aș insista asupra asistenței nu neapărat de la nivel instituțional, dar nu mai puțin importante. Trebuie cu toții să ne asumăm răspunderea pentru combaterea schimbărilor climatice în orașele noastre, în Podgorița, Skopje, Sarajevo. Iar în anul 2009, împreună cu Freiburg, cu orașul Freiburg și cu sprijinul uh, Ministerului German pentru Dezvoltare și Cooperare și cu Societatea Germană pentru Cooperare Internațională, GIZ, am pus în aplicare un proiect comun pentru crearea unui sistem comun de gestionare a energiei. Toate cele patru capitale s-au unit în uh, acest proiect și am să încerc să vă explic cum funcționează această rețea de orașe. Magdeburg ne ajută foarte mult să punem în aplicare planul nostru de acțiune. Iată ce aș vrea să vă spun această rețea de capitale durabile, această, pentru această rețea, Convenția Primarilor este un uh, for foarte important. Deseori vorbim de uh, revoluții și războaie. Bine, de data aceasta vorbim de o revoluție verde, o revoluție ecologică și vrem să ne opunem în cadrul acestei revoluții celor care fac rău planetei. Vrem ca planeta noastră să fie un loc mai bun și să o lăsăm generațiilor viitoare în condiții cât mai bune. Vorbim deci de cele patru capitale la care m-am referit, pentru care planul acesta de acțiuni este extrem de ambițios. Belgrad, în Serbia, Tirana, din Albania, au fost și ele invitate să genereze procese similare în țările lor. Și dacă așa se va întâmpla, văd de-al în sală colegi din Bosnia și Herțegovina și îmi face deosebită plăcere că s-au alăturat și ei acestei convenții, pentru că asta arată că putem face pași înainte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc domnului Berman, primarul Sarajevo. și îi urez cea mai bună cooperare cu celelalte orașe de care ne-ați vorbit. Vă mulțumesc foarte mult pentru că discursul dumneavoastră a venit din inimă și a fost un discurs succint. Mulțumesc! Și mai aveți de spus câteva cuvinte, domnule Albrecht? On what we've heard, anything you wish to say to round up this round table? La această masă rotundă. Eu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 că această convenție trebuie să inspire toți primarii să ia, să întreprindă măsuri concrete. Trebuie să se vadă că primarii din orașele Europei nu așteaptă însă doar inspirație de la centru, ci contribuie cu inițiative proprii, iau măsuri concrete și nu așteaptă să le spună altcineva să se apuce de treabă. Deci, ca să rezum, Aș zice că pentru a fi eficienți în punerea în aplicare a politicilor europene, în special în sectorul energetic, trebuie să ne bazăm pe activitatea de la nivelul orașelor, pentru că la acel nivel autoritățile locale răspund în fața cetățenilor lor, iar cetățenii sunt nerăbdători să-și vadă așteptările împlinite. Și sunt interesați și de cum sunt îndeplinite acestea. Deci, orașele trebuie să fie active și să dea o mână reală de ajutor. Mulțumesc foarte mult! Vă rog să rămâneți pe loc. Veți vedea acum un film despre ce se întâmplă la Malmö. Primarul din Malmö este unul dintre vorbitorii de la următoarea masă rotundă, care vizează investițiile în inovare și tehnologie și, deci, și orașele inteligente. Deci, se va schimba Uh, panelul în timp ce va, se va desfășura filmul și rog paneliștii de la următoarea masă rotundă să ia loc la prezidiu în timpul desfășurării filmului. To see a city as an ecosystem, but an ecosystem without plants is an ecosystem in unbalance. So uh, using more plants in the city will help us get a balance on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 Mulțumesc foarte mult. Și acum, domnul Imari Palua, care este, președintele, care este primarul Malmö, va fi însoțit de domnul Peter Mollengrav și domnul Javier Maroto Aransabal, care este primarul Vitoria Gasteiz din Spania, capitala europeană verde din 2012, doamna Ilma Repalu, primarul din Malmö, doamna Marta Vincenzi, care este primarul Genovei și un membru al Comitetului Regiunilor, domnul Frederico Șurano, care este primarul Ushuaie din Argentina și domnul, și de fapt Sir Richard Lees, care este uh, directorul Consiliului uh, orășănesc Manchester din Regatul Unit. Și acum, primul vorbitor, cam ce ar trebui să facem în cadrul parteneriatului dintre uh, municipalitate și uh, companiile care se ocupă de tehnologiile verzi. În timp de patru minute, vă rog să vă limitați intervenția. Domnule comisar, stimați primari, dragi, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, mă numesc Peter Mollengraf, sunt președintele Aliander, care este o companie de distribuție a energiei electrice și gazului în aproximativ 40% de pe teritoriul țărilor de jos. Misiunea noastră este de a permite un nivel de calitate a vieții ridicată pentru cetățeni cât mai înstăriți și mai activi iar tranziția către energia durabilă este și o transformare a întregii societăți. Susținând astfel de schimbări, putem ajuta la crearea creșterii economice și la o calitate a vieții mai mare. Câteva cuvinte introductive. Cred că calea pentru a deveni durabil nu ține doar de obiectivul 20-20-20. Perspectiva ar trebui să se întindă până în 2050. Prin urmare, anul 2020 ar putea fi definit ca un prim pas pe calea către durabilitate. Dacă vorbim despre anul 2050, cred că la o primă vedere sunt deja clare câteva schimbări. Toate centralele electrice din prezent, în prezent au fost înlocuite, vor fi disponibile în curând noi tehnologii, de exemplu în domeniul mobilității, Uh, niciuna dintre mașinile de pe străzile noastre de astăzi nu va mai exista în anul 2050, iar energia solară și eoliană va fi mult mai ușoară, de, mai ieftină decât astăzi. Așadar, va fi mult mai rentabil să se investească în aceste noi tehnologii. Trebuie să ne implicăm pentru ca orașele noastre să fie mai durabile. Amster Aliander participă la, în calitate de cofondator la proiectul Amsterdam Smart City. De la începutul acestui proiect, în 2009, am efectuat 16 proiecte în care s-au implicat 71 de parteneri, 132 de companii, au fost introduse 36 de noi tehnologii și uh, s-a investit, s-au investit timp și bani în durabilitate. Ce trebuie acum să mai facem însă? Sunt mai multe variante pe care le-am putea explora. Prima dintre acestea vizează consumatorul. Ce facem dacă un consumator vrea să conducă o mașină electrică în orașul dumneavoastră? Poate și dacă ar vrea să folosească energia solară pentru a-și alimenta mașina, poate să facă acest lucru? Ce s-ar întâmpla dacă s-ar aplica același sistem și pentru blocurile de locuințe? Trebuie construite noi infrastructuri pentru generare de energie electrică și uh, acest lucru va conduce la crearea de noi locuri de muncă și la creștere. A doua variantă vizează dezvoltarea urbană. Știm că industriile și clădirile de birouri folosesc multă energie, dar folosind o altă structură am putea crea clădiri neutre din punct de vedere energetic. Merită să ne uităm la imaginea de ansamblu companiile care folosesc uh, energie pentru încălzire ar putea să facă schimb de energie electrică și s-ar putea transmite această energie și rețelelor care sunt folosite pentru încălzirea um, locuințelor. Am putea să ne folosim de infrastructurile pentru alimentare cu apă, cu energie electrică și s-ar putea folosi și uh, energia de la uh, sistemele de răcire și de încălzire. Până acum am vorbit despre consumatori și despre dezvoltare urbană, dar se pot face mai multe și pentru gestionarea energiei și în domeniul spațiului public. Din abordarea aplicată de Amsterdam Smart City am învățat că cheia succesului nu ține de subvenții sau stimulente, ci despre legătura creată între cetățeni și organizații. Rolul primăriei este de a crea o platformă în care aceștia să se poată întâlni și să-și stabilească împreună proiecte și să facă schimb de cunoștințe. Orașele de succes creează mediile potrivite pentru adaptarea la noile tehnologii și căi noi de colaborare. Soluțiile sunt, desigur, adaptate fiecărui oraș, dar utilizarea ideilor și conceptelor de o natură mai amplă, mai generală, ne permit să învățăm unii de la alții. Sper că astăzi Discuțiile noastre vor conduce la un schimb de idei interesant și ne vor ajuta să facem un pas înainte pe calea către orașe durabile și către o Europa durabilă. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, uh, Mulțumim pentru această introducere. Cred că ați scurtat-o puțin și pentru că am depășit uh, deja timpul alocat, vă mulțumesc foarte mult. Domnul Maroto Aransabal, dumneavoastră reprezentați viitoarea capitală verde. Cum ați obținut acest premiu? Ce trebuie să facem și noi? În primul rând, vă mulțumesc pentru această invitație, stimați colegi. Am fost mândri și entuziasmați de când am aflat că Vitoria va deveni capitala europeană 2012 pentru capitala verde. Chiar înainte de existența acestui premiu, ne-am angajat în uh, susținerea durabilității în orașul nostru. A fost nevoie de trei decenii de angajamente și pra- bune practici care ne-au dat condițiile care însoțesc acest premiu. Considerăm că el reprezintă echivalentul unui premiu Nobel pentru mediu. Obținerea acestui premiu ar trebui să ne motiveze să mergem mai departe Însă, în primul rând, trebuie să privim în spate, în urmă, pentru a recunoaște eforturile celor care au ajutat orașul Vitoria să câștige acest premiu. Trebuie să mulțumesc uh, echipelor de experți ai Consiliului nostru și grupurilor și asociațiilor locale. Mulțumesc și organismelor uh, de mediu, și grupurilor politice trecute și prezente și nu în ultimul rând cetățenilor Vitoria, care s-au implicat încă de la început pentru ca Vitoria să fie verde nu doar uh, pe din afară, ci și pe dinăuntru. Să fie o capitală verde este o ocazie deosebită pentru orașul Vitoria și avem o provocări importante în fața noastră pentru a le putea face față. Avem uh, pregătite niște acțiuni specifice pentru 2012 și 10 planuri strategice care vor permite Vitoriei să rămână un lider în chestiuni de mediu pentru următoarele următorii ani. Impactul acestor eforturi nu ar trebui subminat. Ochii Europei și probabil ai urmașilor noștri ne vor, vor fi țintiți asupra noastră. Pentru că reprezintă un standard în materie de mediu, Vitoria are răspunderea de a împărtăși cunoștințele și bunele practici cu toată lumea pentru a atinge obiectivul comun de a îmbunătăți uh, standardul de trai. Înainte de Vitoria, Stockholm și Hamburg au fost deja capitale verzi. Victoria este un oraș de dimensiuni medii și acum iată că avem posibilitatea de a reprezenta majoritatea orașelor din Europa, pentru că 80% din europeni locuiesc în orașe dimensiuni medii, precum al nostru. Astăzi, mulți europeni, mai mulți europeni au aflat despre orașul nostru despre planul de mobilitate și rețeaua de centre ecologice. 2012 va fi anul în care putem să ne și mândrim cu aceste uh, rezultate, să putem împărtăși idei în legătură cu viitorul nostru. Suntem conștienți de responsabilitățile pe care le avem și sperăm că putem arăta și împărtăși toate bunele practici pe care le putem uh, le-am obținut și cum le putem pune în aplicare. Următoarea provocare este să includem natura în țesătura urbană și să stabilim coridoare ecologice reale care vor îmbunătăți calitatea vieții. Acum suntem implicați în pregătirea proiectului uh, Centurii Verzi interne pentru a modifica mai multe străzi principale ale orașului în uh, trasee verzi. Credem că mediul reprezintă viitorul. El asigură calitatea vieții, durabilitatea. Înseamnă, de fapt, să faci mai mult cu puține resurse și înseamnă să promovezi un nou stil de urbanism mai inteligent și mai durabil. De aceea, cu brațele deschise, vă așteptăm cu toți pe toți la Vitoria, uh, viitoarea capitală verde europeană în 2012, unde verdele este capital pentru noi toți. Mulțumesc! Și am voi da cuvântul acum primarului Malmo pentru a ne spune cum tehnologiile inovatoare au îmbunătățit eficiența resurselor în Malmo. Domnilor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să împărtășesc cu dumneavoastră experiența noastră de a transforma un oraș în criză într-un oraș durabil. În anii 93-94, Suedia a trecut printr-o criză financiară și economică gravă. Bugetul de stat avea cam același deficit precum Grecia astăzi și orașul Malmö avea o rată de șomaj de 22%. În acea perioadă, la 2 ani după anul 1992, uh, unde ne-am creat o viziune asupra modificării orașului nostru după reuniunea de la Rio. Am început uh, de la fostul șantier naval. Acolo cu ajutor și finanțare din partea Uniunii Europene am creat noul oraș. Avem astăzi mai mult de 2500 de imobile și carburant produs 100% din uh, surse de energie alternative, folosind soluții inteligente, uh, informatica pentru a controla energia. După aceea am început să discutăm despre cum putem folosi deșeurile mult, într-un mod mult mai util. Nimeni nu vrea aceste deșeuri care ajung la groapa de uh, gunoi pentru a fi mâncate de șobolani și pescăruși. În 1999 aveam uh, un procent mult mai mare de deșeuri decât astăzi. Astăzi doar 2% ajunge la groapa de gunoi. Reciclăm uh, materialele, opri, obținem biocarburant din uh, plastic. Asta înainte, înainte am fost nevoit să cumpărăm uh, țiței pentru a ne încălzi casele și asta costat jur de 100 de milioane de uh, dolari pe an. Astăzi nu mai folosim petrol pentru a ne încălzi uh, casele, ci numai deșeurile. Toate Autobuzele s-au schimbat. Înainte erau alimentate cu gaze naturale și acum cu biogaz pe care îl producem noi înșine. Și asta reduce și costurile și consecințele asupra mediului. De asemenea, avem proceduri de achiziții publice ecologice și am încercat să ne implicăm și cetățenii, începând cu copiii de școală. Am creat programe de educație durabilă în școală și asta a influențat și Uh, nivel de trai, am promovat ciclismul și nu folosirea uh, mașinilor, am construit 455 de kilometri de pistă ciclabilă. Asta înseamnă că transportul în centrul orașului este aproape exclusiv asigurat de uh, ciclism. Am încercat să implicăm și industria privată, de exemplu IKEA, care și-a, crea, și-a construit uh, anul trecut cel mai modern magazin care nu emite deloc dioxid de carbon, folosește ultima tehnologie, pentru că și ei vor să ia parte la schimbarea lumii. E foarte important să obținem implicarea industriei și vedem că companiile mici și mijlocii vor să folosească uh, orașul nostru pentru a testa noile tehnologii. Astfel am demonstrat că e posibil să facem față crizei într-un mod mult mai eficient, să folosim tehnica și finanțarea pentru a crea un viitor mai bun pentru noi. Acesta este mesajul pe care vreau să vi-l transmit și mesajul pe care îl voi transmite când voi reprezenta uh, Comitetul uh, European la Durban unde vom discuta despre modul în care autoritățile locale și regionale se pot implica mai mult pentru a asigura o climă și un mediu mai bun pentru acest secol. Mulțumesc, mulțumesc și pentru că ați respectat termenul de 4 minute. Mergem acum la Genova și o voi ruga pe doamna Marta Vicenții, primarul Genovei, să ne spună cum consideră ei că tehnologiile contribuie la viitorul Genovei. Presupun că veți vorbi în italiană, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Spre deosebire de primarul Vitoriei și de primarul orașului Malmă, experiența noastră în Genova Este o experiență care, într-un timp foarte scurt după semnarea Convenției Primarilor, pentru că am solicitat uh, semnarea în 2010 și atunci am început să ne implicăm și inițiativa privind orașele inteligente, prin aceste inițiative nu încercăm să facem același lucru ca în Vitoria, ci încercăm să schimbăm modelul de dezvoltare pe care l-am avut timp de decenii și care era greșit. Suntem un oraș foarte frumos, dar din anii 60 a crescut utilizarea terenurilor. terenurilor. S-a acordat puțină atenție deșeurilor și politicilor de transport durabil. am încercat să transformăm un oraș industrial într-un oraș post-industrial pentru a avea un oraș cu un nivel de trai mult mai bun decât în anii trecuți. Însă această provocare înseamnă și riscuri, bineînțeles. Durabilitatea presupunea un risc de descreștere Acum încercăm să asigurăm creștere, o creștere ecologică. Aceasta e ideea pe care o promovăm din 2008. Rezultatele noastre nu sunt încă extraordinare, excelente. Ne pare rău, dar totul depinde de unde plecăm și noi am avut o întârziere semnificativă. Încercăm să prindem din urmă alte orașe și situația pentru cetățenii care până acum uh, considerăm că era suficient să dărâme clădiri și să dea afară locatarii, era suficient. Noi încercăm să promovăm dezvoltarea regională. Am creat un parc care să ne permită să reducem externalitățile negative într-un aspect productiv. Pentru a face durabile și sustenabile o serie de elemente care se ducă la creștere și nu la descreștere. Se vorbește mult despre descreșterea bună, fericită în ultimii ani. Dar eu cred că convenția primarilor înseamnă creștere, nu descreștere durabilă. Și cred că avem nevoie de creștere. Avem nevoie să schimbăm tendințele. În Genova am plecat de la ideea de a reduce emisiile de dioxid de carbon 530 de mii de tone, mai puțin astăzi decât în 2005, anul în care am început acest proiect de reducere a emisiilor. Am început să includem și industria, universitățile, câțiva operatori importanți din oraș care au văzut în proiectul nostru o idee care să ne ajute să ne integrăm la nivel european pentru o dezvoltare europeană dar și o evoluție care să implice toată, toate clasele sociale, întreaga societate civilă. Cred că vom câștiga acest pariu, însă trebuie să și punem în practică ce ne-am propus și trebuie să insistăm mai mult pe ideea unei rețele care trebuie să însoțească proiectul nostru comparativ cu altele. trebuie să intrăm în, în rețea cu alte orașe. Dau acum cuvântul uh, primarului Ușoaia. Ați spus dumneavoastră că avem uh, astăzi aici uh, reprezentanți din alte orașe ale lumii. Tocmai din Argentina a sosit primarul Ușoaiei pentru a ne spune că Convenția primarilor depășește limitele Europei. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici și ne veți spune cum poate contribui cooperarea între orașe pentru ca viziunea dumneavoastră să devină realitate. Mulțumesc! Stimați colegi, uitați-vă cum depășește mesajul dumneavoastră granițele, pentru că, iată, a ajuns până la capătul pământului vin de la poarta de intrare în Antarctica pentru a vă transmite un mesaj de mulțumire pentru preocuparea dumneavoastră pentru toate colțurile planetei. Ne e tuturor foarte clar că trebuie să cooperăm pentru a termina odată cu paradigma veche și pentru a crea o mai bună mentalitate și un nou stil de viață mai bun. Ne e tuturor clar faptul că criza economică reprezintă o provocare pentru viitor și prin inovare, energie și încredere, economia se va redresa și munda, lumea va merge mai departe. De asemenea, ne este foarte clar că oamenii au luat decizii greșite în ceea ce privește resursele naturale și în special în ceea ce privește resursele care nu sunt regenerabile. nu putem permite niciunui interes economic, niciun punct de vedere care să însemne o solicitare agresivă față de moștenirea de mediu pe care o lăsăm urmașilor noștri. De aceea, trebuie ca astăzi, uh, în fața acestui Parlament, aceste instituții prestigioase, să spunem că obiectivele pe care și le propune Convenția Primarilor pentru care trebuie să ne asumăm, să ne implicăm energia pentru apărarea planetei noastre. Știm cu toții peste um, 3 miliarde de persoane locuiesc astăzi în uh, zone urbane, ceea ce creează consecințe negative, care sunt foarte greu de uh, compensat. Orașul meu ocupă un spațiu mitic la nivel universal și cu ajutorul dumneavoastră ne putem transforma într-un simbol pentru a transmite mesajul că putem asigura dezvoltarea umană cu emisii scăzute de um, dioxid de carbon și fără a risipi energie. Începând de astăzi, avem drept temă fundamentală sloganul orașelor inteligente. În primul rând, trebuie să stabilim parametrii inteligenței pentru a permite planetei să se dezvolte, o inteligență în serviciul umanității, o inteligență care să nu depindă de interese personale, o inteligență definită pentru a putea construi orașe inteligente, pentru a, vedea o, pentru a avea o lume inteligentă. Să ne unim eforturile între orașe pentru ca uh, țările noastre să-și asume acest uh, risc, acest obiectiv Uh, și obiectivele pe care le propune această convenție ambițioasă. Știm cu toții de ce este capabil uh, omul. Tehnologia nouă ne pune în fața unei uh, noi platforme. Trebuie să vedem astăzi până unde putem merge. E clar că aceste eforturi trebuie să ne permită să vedem ce se va întâmpla în următorii 50 de ani dacă considerăm să risipim așa E inteligent să credem că vom întâlni persoane care își depășesc interesele personale pentru a avea o viziune globală a planetei. Astăzi avem în mod clar uh, nevoia de a transmite un mesaj lumii, de a stimula întreprinderile, de a se implica în protecția mediului și că companiile trebuie să se asigure că vom atinge echilibrul corect. Trebuie să transmitem acest mesaj și oamenii trebuie să-l asculte. Pentru că altfel, pe viitor, nu vom avea nicio planetă. În orașele noastre încercăm să asigurăm un pact social și până la urmă, orașele Argentinei au fost uh, înființate de europeni, deci eu sunt un descendent al europenilor. Ne-am dorit ca Convenția Primarilor să coopereze cu noi, cu orașele din America Latină, cu Ushuaia, să pună la oaltă experiență, angajamente, cunoștințe tehnice, să ne putem asigura că există schimb de informații și ne concentrăm pe eficiența energetică și promovăm atitudini durabile pentru viitor. Până la urmă vom reuși să depășim problemele și încă o dată din capătul celălalt al lumii vă mulțumesc. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici azi și acum să trecem la Manchester. Sir Richard Lees Vă rog să ne spuneți uh, uh, care este situația în legătură cu convenția la Manchester. Mulțumesc, domnule președinte. Carta s-a născut din uh, legătura pe care am avut-o cu firmele în domeniul uh, digital din uh, Manchester, care se preocupau de impactul de mediu al tehnologiilor digitale. Deci am vrut să explorăm împreună cu aceste firme și alte orașe europene cum puteam asigura uh, includerea tehnologiilor digitale în soluția la schimbările climatice și nu în problemă. Carta este rezultatul angajamentului la această agendă și uh, recunoaște faptul că tehnologiile informatice promovează creșterea durabilă și reprezintă una din cele mai importante mijloace pentru inovare. În orașul nostru, orașul nostru a inițiat acest proiect și acum avem 25 de semnatari. Planul de acțiune este promovat de factorii interesați și recent am uh, lansat un plan pe 10 ani pentru Greater Manchester, uh, zona periurbană a orașului Manchester și până în 2020 dorim să reducem emisiile de carbon cu 48%. Și avem cinci teme prioritare. Energie, clădiri, transport, infrastructură ecologică și consum și producție durabilă. Împreună vom putea să reducem 8, uh, cu 18 milioane de tone emisiile de bioxid de carbon și să creăm 34.800 de locuri de muncă. Considerăm că tehnologiile ecologice joacă un rol important în planurile noastre locale și în angajamentul nostru față de Convenția Primarilor. Să vă dau câteva exemple. Avem 1,2 gospodării în Greater Manchester, care trebuie toate să fie renovate din temelii dacă e să ne atingem obiectivele în domeniul reducerii uh, emisiilor de carbon. Acest lucru se poate schimba prin schimbări simple la nivelul comportamentului de asemenea, colaborăm cu mai mulți furnizori uh, uh, de energie să instaleze contoare inteligente și monitoare de energie în locuințele oamenilor. Avem peste 1600 de firme care s-au uh, alăturat în susținerea angajamentului nostru față de mediu E nevoie de schimbări fizice la clădirile acestor firme, dar și de schimbări de comportament. În uh, centrul orașului Manchester, cam 100 de firme au participat la un proiect prin care să se creeze primul cartier cu contoare inteligente din uh, Regatul Unit. Înțelegând uh, utilizarea energiei în, termen real, în timp real, uh, Uh, aceste firme au putut să-și reducă facturile de energie și au fost urmați de concurență și de vecini. De asemenea, se vor elabora o serie de proiecte digitale pe, pe calea internetului lucrurilor, uh, astfel cum ar fi monitorizarea calității aerului prin senzori de mediu, care va permite tuturor să acceseze date deschise în timp real. Prin Carta Digitală Verde vom desfășura mai multe proiecte în cadrul proiectului Cadru 7 pentru a face schimb de experiență. Vom colabora pentru elaborarea a cinci mari proiecte de uh, tehnologie de comunicare și informare pentru a susține reducerea emisiilor până în 2015. Salutăm implicarea altor orașe în această cartă. De fapt, această cartă este deschisă tuturor orașelor europene. 22 din cei 25 de parteneri ai noștri s-au angajat și uh, față de Carta Primarilor și sper că aceste tehnologii digitale ne vor ajuta să creștem eficiența energetică și vor reduce uh, amprenta de carbon a orașelor cu 30% până în 2020. Deci astfel putem să ne aducem contribuția la angajamentele pe care ne am luat prin convenție în următorii câțiva ani. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much indeed to Richard uh, Lees. Mulțumesc domnului Richard Lees uh, și de fapt tuturor membrilor acestui, uh, acestei mese rotunde. Trebuie să ne grăbim pentru că foarte mulți trebuie să ajungă la avion. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru prezentarea orașelor dumneavoastră. Sir Richard a vorbit despre această carte digitală ecologică. Ar fi foarte bine dacă am uh, invita mai multe uh, mai mulți semnatari ai convenției care s-au alăturat cartei digitale ecologice Uh, să vină aici în față ca să facă o fotografie. Deci Birmingham, Belfast, Helsinki, Malmö, Manchester, Bristol, Zagreb, Ghent, Nantes, Tallinn, Murcia, Genova, Nürnberg și Eindhoven. Vă rog să veniți repede aici în față ca să faceți o fotografie cu Sir Richard Lees. În uh, jurul uh, podiumului vă rogăm frumos și pe domnul Johannes Hahn comisarul european pentru politica regională să facă o prezentare introductivă la ultimul nostru, ultima noastră masă rotundă. Deci, dacă se poate, în 30 de secunde să vă adunați ca să mai câștigăm puțin timp. Smiles. There we are. Okay. You have them here with everybody in the background. I suggest, ladies and gentlemen, a big round. Doamnelor și domnilor, aplauze și un zâmbet larg. Foarte bine, minunat. Perfect. Perfect. Carta ecologică cuprinde, deci, uh, Primar din Birmingham, Belfast, Helsinki, Malmö, Manchester, Bristol, Zagreb, Ghent, Nantes, Tallinn, Murcia, Genova, Nürnberg și Eindhoven. Vă mulțumesc pentru prezență și acum îl invit pe domnul Johannes Han să ia cuvântul de îndată ce se încheie partea de fotografie, care să facă prezentarea introductivă pentru ultima noastră masă rotundă. Vă mulțumesc! Haideți să-l aplaudăm cu toții pe domnul comisar Johannes Hahn. Domnul comisar va vorbi de aici, de la masa prezidiului. domnule președinte, Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a vorbi aici despre orașe și despre posibilitățile pe care le au orașele în domeniul eficienței energetice și în combaterea uh, schimbărilor climatice. Ca fost membru al Consiliului Local al Vienei, nu sunt doar Uh, mulțumit de această inițiativă de jos în sus, ci sunt impresionat de ceea ce ați realizat în ultimii ani. Această convenție a primarilor este o inițiativă importantă prin care se subliniază importanța orașelor în combaterea schimbărilor climatice. Orașele sunt un element cheie în uh, transport, în clădiri, uh, Acestea sunt uh, sectoare decisive în domeniul reducerii emisiilor. Aceste lucruri pot fi abordate doar dacă lucrăm toți împreună. De fapt, uh, reprezintă o problemă centrală și una dintre problemele centrale pe care ne le punem este cum pot contribui orașele la realizarea politicilor energetice ambițioase ale Europei. După cum știți, conferința de la Durban a început deja și așa cum se întâmplă de obicei la astfel de conferințe la nivel global, va fi greu să se ajungă la un acord. Dar măcar trebuie să găsim uh, o cale de urmat pentru viitor. Rolul Uniunii Europene va fi de a arăta că avem voința politică și că suntem angajați uh, față de realizarea unor schimbări, nu doar uh, în vorbe, ci și în fapte. Cred că trebuie să ne asumăm un rol uh, conducător cu exemple practice, să demonstrăm că suntem în stare să reducem emisiile. Dacă Uniunea Europeană nu poate să înregistreze progrese în combaterea schimbărilor climatice, atunci cine mai poate? În strategia Europa 2020 și în inițiativa emblematică Europa resurselor eficiente, ne-am uh, stabilit niște ținte foarte ambițioase pe care acum trebuie să le atingem. Politicile regionale ale Uniunii Europene sunt uh, importante, trebuie să asigurăm stimulentele necesare pentru investițiile în eficiența energetică și în resursele energetice și voi spune mai multe lucruri despre aceste elemente în uh, cuvântarea mea de încheiere a următoarei sesiuni. Întrebarea care se pune este dacă obiectivele energetice ale Uniunii Europene pot fi atinse fără contribuția marilor orașe. Nu, nu se poate. Pentru că 70% din oameni uh, trăiesc la oraș. Peste o treime în orașe cu peste 150.000 de locuitori. Orașele europene, ca și orașele din toată lumea, sunt uh, responsabile direct sau indirect pentru peste 80% din uh, consumul de energie și peste 75% din emisiile de dioxid de carbon. În același timp, schimbările climatice reprezintă o amenințare concretă pentru orașe. Creșterea prețului energiei împreună cu criza economică s-ar putea să ducă la creșterea diviziunii sociale și ar putea genera probleme de sănătate și sociale, precum și o penurie de energie, care ar avea și alte uh, consecințe. Investițiile în investi eficiența energetică, renovarea clădirilor, mobilitatea inteligentă, îmbunătățirea infrastructurii locale sunt uh, investiții uh, care necesită multă forță de muncă și au un enorm potențial de garantare, de creare și garantare a locurilor de muncă. S-a spus că orașele sunt uh, laboratoare 1 la 1, uh, pe scară 1 la 1, unde se uh, experimentează cu schimbarea, schimbarea mentalităților. Avem aici uh, universități, uh, capacități de cercetare, IMM-uri inovatoare și o societate civilă vie care îi mobilizează pe cetățeni și uh, contribuie la conștientizarea problemelor care au de-a face cu schimbarea climatică. Deciziile pe care le luăm influențează mediul în bine sau în rău, iar deciziile au de-a face cu planificarea urbană, cu transportul, cu uh, apa, deșeurile, încălzirea, răcirea uh, clădirilor sau cu o, achizițiile publice ecologice, pentru că și acestea pot să aducă o contribuție durabilă la combaterea schimbărilor climatice. În același timp, există un paradox al orașelor. Pe de o parte, suntem uh, forța motrice în spatele Europei competitivității, însă orașele sunt și locurile unde crește sărăcia uh, și șomajul. În contextul crizei economice este important ca orașele să aplice strategii care să protejeze clima și să găsească răspunsuri la problemele economice, eh, sociale și ecologice. Ce putem să facem cu ajutorul fondurilor structurale pentru a ajuta orașele? Orașele reprezintă un punct focal al eh, sprijinului pe care îl acordăm mai ales în domeniul dezvoltării durabile. Politica de coeziune 2007-2013 alocă peste 9 miliarde de euro pentru energiile regenerabile și eficiența energetică. În fiecare stat membru există acum posibilitatea de a se obține, de a se folosi până la 4% din uh, fonduri de dezvoltare regionale pentru îmbunătățirea eficienței energetice și pentru energiile regenerabile folosite în clădirile existente. Să vă dau un exemplu. În Franța există 62 de proiecte integrate. Multe dintre ele folosesc cele 4% din fondul uh, de dezvoltare regională Franța a fost, de fapt, prima țară care a folosit în întregime aceste fonduri. Danemarca, Germania, Lituania și Polonia sunt alte exemple care colaborează într-un proiect pentru a optimiza metodele de construcție mulțumită cărora vor elabora noi tehnologii pentru clădiri și vor armoniza procedurile de construcție în uh, țările participante. Mai sunt multe alte proiecte care sunt în curs de aplicare care folosesc uh, resursele politicii regionale ca stimulant pentru inovare și dezvoltare durabilă. În mai multe state membre există colaborare între orașe și uh, autoritățile regionale, iar fondurile structurale sunt folosite pentru a implementa planuri de acțiune locale pentru energie regenerabilă. Ne vom concentra și mai mult asupra orașelor în perioada care urmează pe linia directivei recent propuse privind eficiența energetică, care rezervă 3% din fonduri pentru renovarea clădirilor publice și o reducere de 1,5% a consumului de energie. În ceea ce privește primarii din convenție, mă bucur să constat că vă asumați această răspundere și vă sunt recunoscător pentru acest lucru. Sarcina noastră este să colaborăm și să obținem rezultate. Suntem foarte vizibili din acest punct de vedere. Nu ne urmăresc doar ONG-urile, ci și cetățenii din Europa în general. Ei vor să știe ce contribuție au orașele la asigurarea folosirii mai eficiente a energiei, că putem furniza energie regenerabilă și astfel să putem contribui la combaterea schimbărilor climatice. Sunt convins că evenimentul de astăzi este doar un început. Politica regională poate să susțină și va susține primarii și orașele și mai mult în viitor. Mai târziu voi vorbi uh, o par- despre o parte din aceste propuneri în detaliu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Han, pentru această introducere și avem acum la masă, pe lângă domnul Han, domnul Ramon Luis Valcarcel Siso, președintele regiunii Murcia și primul vicepreședinte al Comitetului Regiunilor, apoi uh, viceprimarul Bucureștiului, Victor Teodor Iovici. Vă mulțumim. Apoi uh, Giovanni Armano, primarul Romei și Ministerul Regiunii Bruxelles Capitală, Evelin Hăitebrăc. Vă mulțumesc tuturor uh, că sunteți prezenți. O să începem cu domnul Valcar Siso, care va vorbi despre, uh, guverne, uh, pe, despre administrații inovatoare pe mai multe nivele. Puteți să ne spuneți uh, în patru minute cum pot autoritățile locale să profite cel mai mult de uh, politicile regionale ambițioase. Domnul comisariu, estimado. Mulțumesc. Domnule comisar, domnilor și domnilor primari, astăzi mai mult ca niciodată schimbările climatice ne obligă să intervenim la toate nivelurile guvernamentale și să ne coordonăm eforturile uh, atât în mod coerent cât și eficient. La Durban, după cum s-a spus aici, se discută în momentul de față un posibil acord global după protocolul de la Kyoto, Însă nu ar trebui să uităm că participarea activă a autorităților locale în combaterea schimbărilor climatice este indispensabilă, printre altele, pentru că orașele reprezintă mai mult de jumătate din populația mondială și 80% din consumul de energie la nivel mondial și 75% din emisiile de dioxid de carbon. Ei bine, sunt suficiente motive, cred eu, pentru ca obiectivele Convenției primarilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon, dincolo de ce este stabilit în strategia 2020 a Uniunii Europene, pot reprezenta un progres semnificativ. Convenția primarilor traduce teoria în practică, o trecere uh, la guvernanța pe mai multe niveluri. Vă voi vorbi despre regiunea Mursia, pe care o reprezint. Din punctul de vedere al guvernului acestei regiuni, am încercat să ne arătăm sprijinul pentru Convenția Primarilor încă de la început. Acest sprijin s-a tradus prin semnarea Convenției din partea autorității autonome în calitate de coordonator pentru a însoți și a sprijini procesul Uh, care se desfășoară în primăriile noastre, atât prin asistență financiară cât și tehnică, pentru pregătirea și punerea în aplicare a planurilor, uh, a inventarului de emisii de dioxid de carbon și planurilor de acțiune pentru energie durabilă. În plus, încercăm să fim prima regiune din Europa unde toate cele 45 de administrații locale, de la cele mai mici până la cele mai mari, să formeze o parte activă, aș spune eu, a, pact, a Convenției. Printre alte inițiative, pe pagina noastră de web, uh, municipiile noastre pot uh, sugera inițiative și instrumente de lucru organizăm uh, o conferință internațională pentru a împărtăși experiență și pentru a vedea cum putem elabora inventarul de emisii de dioxid de carbon și planul de acțiune și ce măsuri pot fi puse în aplicare pentru a reduce consumul de energie. Situația actuală a crizei economice uh, va permite atingerea obiectivelor pe piețe doar dacă administrațiile publice pot crea cadrul adecvat pentru a promova cooperarea, parteneriatele public-privat în materie de eficiență energetică și energii regenerabile. Regiunea Mursia a creat un protocol original de eficiență energetică la nivel municipal, prin care se promovează și se coordonează investițiile pe care societățile de servicii energetice le oferă municipiilor din regiunea noastră. Considerăm că în viitorii trei ani, după calculele noastre, în cooperare cu Banca Europeană de Investiții, vom mobiliza mai mult de 60 de milioane de euro în investiții pentru instalații de eficiență energetică și energie regenerabilă în zonele urbane din municipiile noastre. Aceste investiții vor avea consecințe imediate, care se vor traduce în reducerea emisiilor de dioxid de carbon și reducerea factorilor energetice a municipiilor noastre, și fără îndoială um, reprezintă o consecință pozitivă pentru obiectivul nostru. În ceea ce privește parteneriatele public-privat, acestea reprezintă avantaje duble pentru societățile noastre. Pe de o parte, vom reuși să atingem obiectivele din Convenția Primarilor, implicând sectorul uh, industrial și, pe de altă parte, vom genera bogăție și uh, ocuparea forței de muncă prin inițiative private într-un sector important pentru următorii ani, cum ar fi cel al energiei regenerabile. Și în chei, pentru că bunăvoința moderatorului este extraordinară uh, și toată lumea uh, și-a respectat timpul de intervenție când a intervenit, așa că nu voi face o notă discordantă. Deci vă voi spune că aș vrea să reprezint să mulțumim uh, Comisiei Europene, Parlamentului și statelor membre și să le impulsionăm să continuăm să colaborăm să colaboreze cu administrațiile locale și regionale pentru guvernanța la multinivel și să investească și mai multe resurse pentru atingerea acestor obiective și totul atât în cadrul cât și în afara Uniunii Europene. Poate ar trebui să clarific de ce și în afara Uniunii Europene. Ei bine, noi, la Comitetul Regiunilor, colaborăm în structuri determinate, suntem parteneri activi în cadrul uh, rețelei puterilor locale și uh, regionale din întreaga zonă mediterană. Deci este extrem de important să implicăm aceste regiuni, aceste țări, în ceea ce am putea numi Uniunea Europeană și partenerii săi în acest moment atât de important. Vă mulțumesc pentru înțelegere și vă mulțumesc pentru atenție. Uf. Okay, uh, let's go to Bun. Mergem acum la București. Domnul viceprimar, domnul Todor Iovici, căruia îi voi da cuvântul pentru patru minute, pentru a ne spune ce realizări în materie de energie durabilă s-au înregistrat la București. Doamnelor și domnilor, primari distinși invitați, este o mare onoare pentru mine să particip la acest prestigios eveniment – deoarece cred că reuniunea primarilor din atât de multe ări constituie o ocazie minunată pentru a realiza schimburile de experienă administrativă la nivel local i a ne împărtăi cunotinele în materie de energie i probleme de climă care vor evidenia în cele mai recente evoluii în aceste domenii. în acest sens permitei mi să vă prezint succint proiecte ce demonstrează impactul multiplu pe care îl au obiectivele strategice ale uniunii europene în domeniul energiei al transporturilor al calității mediului asupra nivelului de trai al concetățenilor noștri. primul proiect se referă la reabilitarea stației de epurare a apelor uzate bucurești este cel mai mare proiect de mediu din românia și totodată cel mai costisitor din sud estul europei aproximativ 93 de milioane de euro. Proiectul a fost finanțat prin Institutul Financiar European ISPA, prin credite acordate contractate cu Banca Europeană de Investiții, respectiv Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și de la bugetul de stat. Până în prezent au fost realizate lucrări de investiții, reabilitarea liniei de apă existente, a liniei de nămol, realizarea unor bazine de stocare a debitelor pluviale excedentare desfințarea tuturor construcțiilor aflate în stare avansată de uzură și degradare realizarea unui sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna limitrofă orașului bucurești. rezultatele derulării acestui proiect se concretizează în următoarele beneficii reducerea poluării puternice a râurilor dâmbovița și argeș precum i a fluviului dunărea i implicit a mării negre reducerea infiltraiilor de ape uzate în apele subterane în zona bazinului hidrografic al râului dâmbovița realizării alimentării cu apă douăzeci și patru de km de reea i a canalizării treizeci de km de reea un alt proiect al municipiului bucureti este dezvoltarea transportului în comun pe energie alternativă energie electrică. pentru acest lucru noi am început uh, să mărim parcul de vehicule electrice prin fabricarea la societatea de transport a municipiului bucureti a tramvaiului în parteneriat cu siemens i cu fabrica românească. de asemenea municipalitatea pentru a stimula transportul electric a micșorat taxele locale pentru vehiculele electrice și cele hibride. Distinși participanți, sper că dezbaterea de astăzi va contribui la crearea unui cadru de cooperare și consolidare care ne va ajuta să facem față provocărilor cu care se confruntă orașele noastre. Să fim conștienți că lupta pentru competitivitate i durabilitate globală se dă la nivelul oraelor. oraul este forma viitoarei societăi este în mâinile noastre i prin proiectele inteligente durabile pe care le derulăm noi investim de fapt în viitorul europei. vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Primarul, viceprimarul Bucureștiului este singurul care s-a ținut exact de cele patru minute și mulțumesc foarte mult pentru asta. Ne face plăcere că este printre noi primarul Romei, care are un plan extrem de ambițios pentru uh, orașul său. În Roma se vorbește chiar de o a treia revoluție industrială. Domnule Alemano, spuneți-ne, vă rog, cred că ne veți vorbi în italiană, vorbiți-ne deci despre orașul dumneavoastră. Mulțumesc! Grazie, un salut! Mulțumesc! și îi salut pe toți primarii, primarii care poartă cocarde tricolore din Italia. Mi fa molto piacere tanta presenza italiana. Dunque... Aș dori foarte pe scurt să vă spun următoarele. Roma a aderat la Convenția primarilor în luna mai anului 2010. Am avut un plan care a fost uh, semnat deja la Rivkin și am vorbit atunci despre a treia revoluție industrială, un plan pentru energie durabilă care a fost de asemenea aprobat recent. Această a treia revoluție industrială vizează distribuția energiei. Putem vorbi despre energie durabilă numai dacă alegem un model descentralizat de distribuție a energiei și nu unul centralizat. Deci ar trebui să regândim aceste uh, centrale energetice. Și asta încercăm să facem. Vrem să interpretăm acest principiu de subsidiaritate, ducându-l cât putem de departe și punând în aplicare o politică care să revoluționeze cu adevărat sectorul energetic. Știm că există inițiative la nivel energetic, la nivel uh, regional, îmi cer scuze, sau național, dar cred că ar trebui să gândim lucrurile și mai departe. ne putem gândi la modalități de renovare, de utilizarea panourilor fotovoltaice, putem să uh, renovăm clădirile, ne putem gândi la multe exemple pe care vi le-aș putea da. Dar primarii din Italia au o problemă foarte serioasă, nu știu dacă există această problemă și în alte țări, și mă refer acum la pactul de stabilitate. Riscul este de a bloca toate investițiile, începând cu anul viitor, din cauza limitelor acestui pact de stabilitate, care reprezintă o frână în calea investițiilor din domeniu. Deci, primarii noștri s-ar putea confrunta cu această problemă, deși ei sunt în primul rând, în prima linie a acestei revoluții industriale. De aceea rog instituțiile Uniunii Europene să ofere posibilitatea primarilor de a se investi în proiecte importante de durabilitate energetică și de mediu, dincolo de limitele acestui pact de stabilitate, de sub incidența căruia ar trebui să fim excluși. O altă chestiune foarte importantă în acest moment, când Europa încearcă să propună un nou model de dezvoltare, încearcă să iasă din criză și să uh, se redreseze îndreptându-se spre creștere și dezvoltare. Trebuie să ne asigurăm că și vocea noastră este auzită, că vocea primarilor se aude. Propun deci să transmitem președintelui Comisiei Europene, președintelui Consiliului European și Parlamentului European o scrisoare rugându-i să fim scutiți de pactul de stabilitate, cu toate investițiile respective în domeniul energiei și mediului. Pentru că dacă s-ar da un astfel de semnal, atunci Convenția primarilor ar putea cu adevărat să se afle în linia întâi a acestei uh, revoluții care ne-ar putea scoate din criză. Thank you, Signora Alemano, for spoken less than uh, four minutes. Primarul Romei a vorbit mai puțin de trei minute, însă cu multă însuflățire și acum îi dau cuvântul doamnei Atebruc din partea regiunii capitalei Bruxelles. Domnia sa va organiza o conferință pe data de 6 decembrie și poate ne puteți spune cum se leagă acest lucru de experiența dumneavoastră uh, ca membru al Convenției Primarilor. Mulțumesc foarte mult și în calitate de ministru al mediului și energiei și renovării urbane la Bruxelles, îmi face multă plăcere să vă urez bun venit în orașul meu la deja a treia ediție a acestei conferințe de semnare a Convenției Primarilor. Ca fiecare dintre dumneavoastră, activitatea mea zilnică consta în punerea în aplicare a unei politici energetice ambițioase în dorința de a face din Bruxelles un oraș durabil. Vă salut, domnule comisar Han, pentru că avem nevoie și noi de fonduri structurale, de fonduri europene, pentru ca orașele noastre să devină orașe durabile. Și sper că aceste fonduri structurale vor putea să ne consolideze politicile și în continuare. Săptămâna viitoare mă voi deplasa la Durban și eu pentru a reprezenta țara mea, cum fiecare dintre dumneavoastră o faceți. Îmi pare rău că această conferință a Națiunilor Unite privind schimbările climatice a început într-un, într-o atmosferă pesimistă. Totuși eu aș fi optimistă întrucâtva. Și asta pentru că vă văd aici mobiliz- mobilizați pentru atingerea obiectivelor europene în materie de energie și climă reprezentăm 550 de milioane de locuitori ai Uniunii Europene și cred că avem motive de speranță și trebuie să ne asumăm răspunderea de a spune acest lucru la Durban. Ne aflăm aici într-o sală în care de obicei se votează în Parlamentul European și v-aș propune un gest simbolic. Dumneavoastră sunteți primari în cadrul Convenției Primarilor, însă vă propun un gest cu un mesaj puternic să votăm în, acest, în această sală simbolică. vă propun deci să votăm pentru adoptarea unei declarații pe care o vom transmite chiar în această sală la Durban și pe care eu însă o voi transmite atunci când mă voi deplasa acolo săptămâna viitoare. Este o declarație în numele a 30 de primari din 30 de țări pe care am dorit în mod simbolic să-i asociez demersului meu alături de rețelele Energy Cities, Climate Alliance, ICLEI și CNR. Vă propun, deci, să votăm această declarație și apoi să facem gestul simbolic al votului. Este simbolic, dar nu mai puțin important pentru noi. Vă voi citi această declarație pe care o veți găsi și în mapele dumneavoastră. Vă citesc, deci. Conferința de la Durban s-a deschis ieri într-o atmosferă de incertitudine. Speranța de a ajunge la un acord care ar, ar da o continuare protocolului de la Kyoto după 2012 pare destul de limitată. Este însă din ce în ce mai important să găsim o soluție rapidă și durabilă la scară globală pentru problemele climatice. Criza însă este invocată tot mai des de părți ca fiind un pretext pentru a nu trece la fapte. Suntem peste 3.000 de primari în Europa, reprezentăm peste 500 de milioane de locuitori și ne-am angajat, în mod voluntar, să atingem și chiar să depășim pe teritoriul țării noastre, țărilor noastre obiectivele europene de reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 20% până în 2020 față de anul 1990. Ne-am angajat să ne reducem consumul de energie și, și emisiile de gaze cu efect de seră, să elaborăm planuri de acțiune pentru energie durabilă, să întocmim rapoarte în legătură cu rezultatele obținute și să verificăm progresele realizate acțiunile noastre de îmbunătățire a eficienței energetice uh, la nivelul clădirilor și transporturilor, utilizarea resurselor locale regenerabile la nivel local se alătură preocupărilor cetățenilor pentru o economie durabilă care să ofere noi locuri de muncă, să stimuleze inovarea și să reducă penuria de energie. Toate aceste mijloace sunt răspunsuri la criza pe care o cunoaștem cu toții și ne permit să existe o compatibilitate mai bună între ritmul nostru de dezvoltare și cel al țărilor emergente. Astăzi, în Parlamentul European de la Bruxelles, Întruniți la a treia ediție a Convenției Primarilor, vrem să transmitem conferenței de la Durban, reprezentanților statelor și tuturor celor întruniți acolo, un semn de nădejde, acela al unei societăți europene mobilizate pentru a susține acțiunile globale prin cele de la nivel local. Noi reprezentăm orașele europene și ne mobilizăm pentru a ne asuma propria răspundere pentru combaterea schimbărilor climatice. În schimb însă, peste zece zile, la încheierea conferinței de la Durban, sperăm același nivel de hotărâre și din partea statelor prezente la Durban și așteptăm din partea lor, la rândul nostru, un mesaj de încurajare. Contăm pe dumneavoastră. Vă propun deci ca acum, în mod simbolic, să votăm. Să votăm această declarație pentru a o putea transmite încă din această seară la Durban, spunând clar că ne asumăm răspunderile, însă că așteptăm la rândul nostru ca și statele să-și asume aceste răspunderi. Deci toți cei care doresc să susțină această declarație, să ridice mâna și să mențină mâna, să țină mâna ridicată câteva clipe. Cine este pentru? Alors on fait comme dans un vote normal. Facem deci ca la un vot obișnuit. Cine se abține? Cine este împotrivă? Vă mulțumesc foarte mult și vă propun să ne aplaudăm. je vous demande simplement encore une chose au dos, au dos de cette déclaration Vă propun, deci, să citiți aceste declarații și, dacă doriți, să-i adăugați câteva cuvinte în nume personal. Acestea toate vor fi transmise la Durban, la ieșirea din hemiciclu, aveți o urnă pentru a depune aceste declarații. Și o ultimă observație, cei 30 de primari sunt rugați să uh, se adune la ieșirea din sală pentru o fotografie Eh, de familia celor 30 de primari care au semnat această declarație. Vă mulțumesc tuturor și mulțumesc și domnului comisar pentru că a fost alături de noi în această după-amiază. Acum vă dau cuvântul. Mulțumesc încă o dată. Euh, mulțumesc. Dacă toate voturile s-ar decurge așa de s-ar desfășura așa de ușor, ar fi foarte bine. Și acum îi vedea cuvântul domnului comisar pentru câteva observații de uh, încheiere. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru angajamentul. Vă mulțumesc din suflet pentru angajamentul de care ați dat dovadă, nu doar astăzi și în după amiaza aceasta, ci în toată activitatea dumneavoastră. Știu că devine din ce în ce mai dificil să găsim oameni angajați. Uh, și ne bucură faptul că dumneavoastră, primarii, sunteți atât de angajați. Vă mulțumesc pentru asta încă o dată. În calitate de comisar îmi face deosebită plăcere să văd atât de multă lume cunoscută aici și domnul comisar Oettinger și domnul comisar Potocnic lucrează pe, în domeniul eficienței energetice și politicilor energetice. Ne bucură pe toți că sunteți aici pentru a ne susține activitatea de la nivelul Comisiei. Și putem arăta că putem pune în aplicare astfel de politici chiar și în condiții de criză financiară și economică precum acelea cu care ne confruntăm acum. Important însă este să ne asumăm aceste inițiative și să folosim la maximum banii din fondurile structurale care ne stau la dispoziție. Unele dintre regiuni cofinanțează proiectele în procente 80 chiar 90%. Și de aceea cred că ar trebui să folosim la maximum proiectele smart care să ne ajute să fim mai eficienți din punct de vedere energetic. Această inițiativă a Convenției Primarilor este un foarte bun exemplu de implicare a societății civile, așa încât să ne bucurăm de o mai largă acceptare a politicilor Uniunii Europene prin asumare de către cetățenii europeni a acestor inițiative politice și a acestor proiecte, pentru că fără cetățeni nu se poate. Îmi face plăcere că propunerile privind politica regională vor putea fi discutate și în cadrul acestui for este important pentru protejarea climei, dar și pentru crearea de locuri de muncă. E important, deci, să existe o administrație cât mai eficientă la toate nivelurile. Care sunt însă următorii pași? Pentru provocările pe care le avem înainte, trebuie să găsim un răspuns colectiv, în special când vorbim despre orașele mici, tot așa cum vorbim tot așa ca și pentru orașele mari. Trebuie să avem în vedere toate nivelurile, local, regional și național. E un lucru foarte important pentru că trebuie să existe o colaborare între cele trei niveluri, ele nu pot fi abordate independent. Știm că nu e întotdeauna ușor pentru primării să obțină fonduri europene, de aceea trebuie să ne asigurăm că există un sistem mai simplu care să le permită orașelor să beneficieze de aceste fonduri. Am putea chiar să efectuăm experimente în diferite zone, de exemplu, la nivelul uh, modernizării clădirilor, în proiectele de transport și în crearea de infrastructuri moderne. Trebuie să ne preocupăm, desigur, fiecare de propria regiune, dar în colaborare și cu alte regiuni. Ar trebui de asemenea să ne concentrăm pe cooperarea cu sectorul privat, arătând clar că trebuie folosite tehnologiile de care dispunem în prezent, dar și să facem presiuni pentru elaborarea de noi tehnologii, pentru că ele reprezintă oportunități de piață uriașe, nu numai în Europa, ci și dincolo de granițele ei. Inițiativa aceasta privind orașele inteligente reprezintă un catalizator pentru inovare tehnologică la nivelul orașelor și oferă un context extrem de util pentru inițiativele de la nivel local, atât de importante pentru cetățenii noștri. În uh, politica regională, în acest domeniu al politicii regionale, Trebuie să venim cu măsuri de însoțire pentru a da o mână de ajutor acestor proiecte. 9 miliarde de euro au fost puse la dispoziție în cadrul perioadei de finanțare actuale, o sumă care se va dubla în următoarea perioadă. Sigur însă că totul depinde dacă vom primi acordul guvernelor statelor membre, pentru că proiectul acesta este foarte ambițios, trebuie însă să fim siguri că abordarea noastră este susținută și de statele membre. Am dori ca 20% din buget să fie dedicat dezvoltării regionale pentru, uh, pentru orașele mai dezvoltate și o sumă foarte importantă să meargă către zonele mai puțin dezvoltate pentru uh, sursele de energie regenerabilă. Însă riscăm uneori ca uh, aceeași, uh, același proiect să beneficieze de finanțare din două surse. Și atunci se pune întrebarea dacă nu putem eficientiza utilizarea sumelor folosite. Important este să încercăm să folosim tot potențialul existent pentru investiții în surse de energie regenerabilă și în proiecte de eficiență energetică. Dacă investițiile se fac judicios, cei 20% nu vor fi suficienți, dar în următoarele săptămâni și luni vom colabora cu statele membre și vom discuta pe această temă și vom spune că acesta este obiectivul nostru, să prevedem ca procent minim procentul acesta și în felul acesta să putem susține obiectivele de la nivel european. Deci următoarele săptămâni și luni vor fi foarte importante pentru acest obiectiv al nostru. Vrem de asemenea ca 5% din fondul de dezvoltare regională să fie alocate la nivel național pentru dezvoltarea durabilă a orașelor și regiunilor europene și am dorit să ne concentrăm mai mult pe abordarea integrată iar 0,2% din acest fond, adică circa 700 de milioane de euro, adică o sumă destul de mare, trebuie dedicată măsurilor inovatoare în zonele urbane. Așadar, încercăm să găsim noi posibilități și să le arătăm și altor state membre ca exemple de urmat. Avem și o platformă pentru dezvoltarea orașelor și asta în cadrul proiectului Urbact. Așadar, fără să fim uniți, nu putem să reducem efectele schimbărilor climatice, nu putem face acest lucru fără să implicăm orașele și în niciun caz nu putem să luăm măsuri care să se îndrepte împotriva lor. Așadar, nu, nouă și dumneavoastră ne revine să vedem cum putem să ne dezvoltăm în anii următori. Puteți conta pe sprijinul meu, dar nu doar al meu, ci și pe sprijinul tuturor colegilor mei din Colegiul Comisarilor și pe sprijinul, deci, al întregii comisii. Planul dumneavoastră de acțiune pentru energie durabilă vine în sprijinul propriei noastre politici de dezvoltare regională. De aceea e nevoie să ne susținem unii pe alții la nivel regional și local pentru sporirea eficienței energetice. Vrem să stimulăm uh, transportul durabil și rețelele de distribuție inteligente. Vrem să avem în continuare schimburi de opinii cu dumneavoastră pentru a vedea cum putem aplica în practică toate aceste inițiative. Doamnelor și domnilor, Louis Manfred a spus odată că după ce că după inventarea limbajului, după apariția limbajului, apariția orașului este a doua mare realizare a omenirii. Prin urmare, patrimoniul acesta cultural, pe care îl reprezintă orașele noastre, este de mare importanță dacă vrem să apărăm planeta și să o menținem în bune condiții să o putem preda așa viitoarelor generații. Dacă vrem să asigurăm un, uh, o casă, un cămin pentru șapte, cele șapte miliarde de locuitori ai planetei noastre. Mulțumesc, domnule comisar Han. Peste câteva minute vom trece la ceremonia de semnare, doamnelor și domnilor, dar mai avem două filme pe care vi le propun spre vizionare pentru că sunt foarte interesante. Primul vizează acțiunile întreprinse în Polonia, la Bielsko-Belaua, primul film.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 thank you very much indeed. That was uh, some initiatives. Mulțumim. Am văzut uh, mesajul din Bielsko-Biala din Polonia. Doamnelor și domnilor, uneori natura, alteori omul stă la originea distrugerii. În Europa am văzut cum cele mai frumoase orașe au fost distruse iar oamenii din acele orașe au primit sprijin pe termen scurt și solidaritate, dar au nevoie și de viziune pe termen lung și speranță. Autoritățile locale se află acolo pentru a crea viziuni noi din haos. Vă rog să vă uitați la acest, la următorul film, ultimul, referitor la Lachila, Lorca și Mostar.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 smart communication. Venite con noi. Come con sme. Accompagnami. Ladies and gentlemen, we are very fortunate enough to have with us here. Domnilor și domnilor, avem plăcerea de a-l avea alături de noi pe primarul Achilei, Domnul Massimo Cialente, vă rog să veniți în față pentru a face o fotografie și vă rog pe ceilalți să-l, să aplaudați pe domnul Massimo Cialente. L-ați văzut în film și pe primarul uh, Lorca, domnul Francisco Hodar Alonso, și primarul Mostar, domnul Liubo Beslici. Vă rog să veniți cu toții la prezidiu pentru a face o fotografie. Cu toții, în primul rând, toți trei. N'hésitez pas. Perhaps a little round of applause, then they'll smile, and there we are. There'll be a nicer photograph. Thank you very much. Now, I also invite the people supporting them, the members of the Europe. Și acum îi invit pe cei care îi sprijină din partea Parlamentului European, doamna Cristina Gutierrez, David Sassoli și Giuseppe Gargani să ni se alăture. Repede, vă rog. Okay, uh, please feel free to come. There's also uh, Antonio Di Nunzio. Invităm și pe domnul Antonio Di Nunzio și Teodoro Garcia Egea. again, it's a nice... Aplauze din nou pentru această fotografie frumoasă. Și în final, domnul comisar Han, vă rog să veniți să faceți o poză împreună cu doamna Mercedes, Mercedes Bresso și domnul Valcarces Riso din partea regiunii Mursia și vicepreședintele Comitetului Regiunilor. Go on. Quelques applaudissements. Final round of applause for this. O ultimă rundă de aplauze pentru această ultimă fotografie, un gest de solidaritate pentru aceste trei orașe. Aplauze, vă rog. Thank you. The photographers are happy. Merci beaucoup. Thank you. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, Trecem la semn... ceremonia de semnare. A, doriți să îi o carte. Nu, e propunerea. De fapt, reconstrucție pentru sustenabilitate. Thank you. Big smile. There we are. Wonderful. Right. So now let's We're going to open the signature ceremony. și domnilor, începem ceremonia de semnare, dar înainte am vrea să recunoaștem efortul și contribuția reprezentanților insulelor. Mai mult de 50 de autorități din insule, insulare, au semnat pactul insulelor, omologul uh, convenției, fratele convenției primarilor, fratele mai mic, Vă rog, uh, cei 50 de reprezentanți ai insulelor să vină în față. Vă rog. Several island representatives. There we are. Thank you. I was told there were several. And at the same time, 16 municipalities are signing to the covenants of 60 de reprezentanți ai municipalităților semnează Convenția Primarilor în Uh, provincia, provincia Veneția astăzi în Italia, în timp ce noi ne aflăm aici. Mi-a făcut o deosebită plăcere să moderez această convenție în ultimii trei ani și acum, în mod simbolic, voi invita al 3000-lea uh, semnatar, primarul Gijon din Spania, doamna Carmen Morion Entrialgo, vă rog să veniți în față. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră sunteți al 3000-lea oraș care a semnat convenția și în numele tuturor celorlalți semnatari vă rugăm să țineți un discurs. Domnule președinte, stimați invitați, stimați uh, primari, bună ziua tuturor! Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici uh, în calitate de primar al Gihon, pentru a reprezenta cel mai mare efort de a uni orașe, de a crea un spațiu de libertate și un pol al politicii umaniste care să respecte toate drepturile, începând de la mediul, la natura în care trăim. Ne luăm un angajament față de mediul uh, ambient amenințat de o dezvoltare fără uh, precedent. Avem șapte miliarde de locuitori acum în urmă cu 50 de ani nu existau decât 2 miliarde 500 de mii. Aproape s-a triplat cifra și consumul de resurse naturale de 20 de ori. Și zonele planetei care trăiau în dezvoltare, în curs de dezvoltare, acum continuă să se dezvolte. Între China și India, Uh, cele două țări reprezintă o treime din populație care luptă pentru a-și asuma standardele țărilor dezvoltate și au o creștere a PIB-ului aproape, aproape de 10%, ceea ce înseamnă că inclusiv în 2010, în ciuda crizei economice, au crescut emisiile de dioxid de carbon în atmosferă. În 97, 37 de țări au făcut un pas înainte semnând protocolul de la Kyoto. Nucleul dur al acestor țări era reprezentat de statele membre ale Uniunii Europene, care și-au luat angajamentul de a reduce emisiilor de dioxid de carbon. Și uh, cei doi principali emițători, China și Statele Unite, care sunt responsabili de pentru 40% din emisii, nu au semnat protocolul. Uniunea Europeană a servit drept exemplu pentru comunitatea internațională, pentru că, în ciuda faptului că reprezentam doar 12% din emisii, știau că prin angajamentul lor transmiteau un mesaj pentru conștiința tuturor liderilor. Ieri a început summitul de la Turban într-o atmosferă pesimistă din cauza eșecului de la summitul de la Copenhaga agenda politicii internaționale, din păcate, nu mai are ca o prioritate schimbările climatice, pentru că toate eforturile s-au concentrat pe criza economice, ca și cum uh, ar, fi sufic- ar fi bine să creștem suprafața deșertificată sau uh, defrișată. Cu nivelul actual de emisii de dioxid de carbon, temperatura medie în lume va crește cu 3 până la 5 grade, ceea ce va duce la o catastrofă cu creșterea apei mărilor, dat fiind faptul că majoritatea oamenilor locuiesc în țări aflate pe litoral. Trebuie să stabilim, să depășim o nouă frontieră. Nu putem să ne așteptăm că uh, summitul de la uh, Durban să fie doar o continuare a summitului de la Kyoto. Trebuie să stabilim noi obiective Protocolul de la Kyoto a fost un pas semnificativ pentru state pentru lupta de combatere a gazelor cu efecte de seră. Unele țări au făcut eforturi semnificative sprijinind energiile regenerabile. Acum, orașele trebuie să preia ștafeta în lupta de împotriva încălzirii globale. Este o sarcină imensă. Construcția și traficul sunt principalii, principalii căi de bătaie și sunt principalii agenți pentru așa numitele sectoare difuze, care sunt răspunzătoare de mai mult de 80% din emisiile de, de, de dioxid de carbon. Hihon, orașul pe care îl reprezint, se găsește în Asturia, în nordul Spaniei, cu o tradiție energetică îndelungată din cauza minelor de carbon. Dar acolo vrem să promovăm vehiculele electrice, și chiar dacă asta presupune înființarea unor structuri uh, costisitoare și, pe termen mediu, promovăm și utilizarea de mașini hibride. Avem un plan de mobilitate care să ducă și prin crearea de piste de bicicletă. Vrem un mijloace de transport public mai dezvoltate. Vrem ca în fiecare zi să impulsionăm oamenii să meargă mai mult pe jos. Uh, Hihon este al 15-lea oraș ca populație din Spania și într-un oraș de astfel de dimensiuni Um, se poate merge pe jos. Deci nu încercăm să promovăm plimbările romantice, ci pur și simplu viitorul. Portul nostru este o oportunitate de a combate schimbările climatice. Um, bazându-ne pe proiectul Autostrăzile Mării al Uniunii Europene, avem o linie regulată cu Nant și săptămâna și anul viitor ne vom uh, corela cu portorii din Irlanda. Nu vom renunța să revendicăm uh, un rol de lider pentru regiunea noastră. Deci barcă, căi ferate, vehicule hibride, căi pietonale, acestea sunt angajamentele pentru a reduce cu mai mult de 20% emisiile de dioxid de carbon. Astăzi, Hihon se alătură angajamentul de a crește eficiența energetică și utilizarea energiei regenerabile. Vom face un inventar a emisiilor și vom elabora un plan de acțiune pentru energii regenerabile. Suntem convinși că aceasta presupune modificarea modelului uh, orașului și modelului de viață. Ieri s-au împlinit 200 de ani de la moartea cel mai cunoscut uh, reprezentant al Hihon, care era capabil să um, activeze în domeniul educației, artei și urbanismului și a scris Cine nu vede că progresul va duce națiunile ilustre din Europa în primul rând și apoi națiunile din întreaga planetă la o confederație generală, aceste cuvinte sunt foarte convingătoare, mai ales astăzi când vrem un angajament colectiv pentru orașe din diferite țări pentru a combate amenințarea schimbărilor climatice. Mulțumesc! Minutos, ok. Gracias. Ok. Uh, but... Mulțumesc! Rămâneți alături de noi, pentru că acum îl voi invita pe domnul comisar Han și pe doamna Mercedes Breso să înmâneze un cadou simbolic. Este vorba despre un poster realizat de artistul Cristian Vasii pentru această ocazie. Poate vom face mânări aici pentru a face și poze. Uh, Toți noi semnatari vor primi același poster într-un format mai mic ca un suvenir de la, această, de la acest eveniment. Iată și posterul, este afișat și pe ecrane. Uh, do you want me to hold it down there a little bit so we get a nice view of the poster. Big round of applause. Thank you very much, Kikon. A symbolic act because there are many. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, numele dumneavoastră vor apărea pe ecrane. Când vă vedeți numele pe ecran, veți fi însoțiți de reprezentanții biroului Convenției Primarilor și ușieri care vă vor ajuta să veniți în față, dar nu veniți înainte de a vă vedea numele afișate pe ecran. Și încă o observație foarte importantă. Avem deja fotografii oficiali, vă rog, nu mai faceți și dumneavoastră fotografii, pentru că veți avea acces la fotografiile of- oficiale, le veți primi pentru a ne însoți astăzi, domnilor și domnilor, la semnarea acestei convenții de către noile orașe. Ne face deosebită plăcere să avem astăzi alături de noi corul Uniunii Europene. Puteți să-i aplaudați, se află în spatele meu, împreună cu Cristian Vasi, artistul care a creat acest poster și vor cânta în timpul semnării. Și ceva mai vesel la sfârșit. Să înceapă semnarea. Un peu de silence pour nos musiciens. Merci.